Bună dimineața tuturor! Haideți să începem cu reuniunea noastră. Înainte să trecem la audierea privind eficiența și eficacitatea celui de-a șaptelea program cadru, trebuie să informez pe cei prezenți în legătură cu deciziile noastre de ieri de la reuniunea coordonatorilor. Uh, foarte pe scurt, în primul rând, în legătură cu rapoartele speciale ale Curții de Conturi, au fost uh, indicate grupurile politice care au uh, raportor din grupul PPE, care va trebui să se ocupe de cele trei rapoarte speciale ale Curții de Conturi Președintele Comisiei pentru Controlul uh, Bugetului a fost uh, numit uh, raportor pentru proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul și Comisie și bugetul aferent în legătură cu cele cinci studii care au fost comandate în precedenta reuniune, nu a fost indicate numele deputaților comis- Comisiei Cont care le vor monitoriza. Cu excepția punctului 4, unde uh, domnul Gaier, șef uh, al delegației socialiștilor, și-a rezervat dreptul de a comunica secretariatului numele raportorului. În legătură cu următoarea reformă Eurojust și ținând cont de proiectul de reformă pe care trebuie să-l prezinte comisarul Șemeta și discuția care se va deschide în Parlamentul European, uh, fiind convinși de prioritatea discuției privind OLAF, față de care a fost prevăzută o diere a comisarului Șemeta pentru data de 12 iulie în fața comisiei noastre. Comisarul uh, trebuie să-și prezinte proiectul. Am evaluat oportunitatea de uh, în cadrul unui uh, raport de colaborare ne am investi pe doamna președinte al Comisiei Libe, domnul Lopez Aguilar, pentru ca să existe o mai bună cooperare uh, în conformitate cu articolul 51 al regulamentului Parlamentului European cu referire la Eurojust și cu discuțiile uh, organismelor uh, de garanție pentru a evalua uh, dacă e bine să avem o reuniune comună a Comisiilor conci Libe la uh, delegație A fost confirmată delegația în Croația din data de 23 până 25 iunie a Comisiei Cont, din care vor face parte președintele, vicepreședintele Odi și deputații Patricelo, Vogan. Marcovei, Cortolino și Vogan. La punctul D va fi prevăzută pe data de 1 iunie 2010 o audiere a Comisiei Cont și Comisiei pentru Bugete privind uh, revizuirea regulamentului financiar. La punctul E, coordonatorii au autorizat președintele Comisiei să semneze împreună cu președintele Comisiei pentru Bugete un proiect de scrisoare adresată președintelui Parlamentului European. Uh, până 13 iulie 2010 va avea loc audierea unde raportorul domnul Liberatski se va referi la transparența fondurilor structurale și beneficiarilor acestora. Un alt punct important a fost prevăzută audierea domnului Arlachi, în care se ocupa de o delegație a Parlamentului European care s-a deplasat în Afganistan foarte recent și acesta este un punct important pentru că din verificările efectuate de această delegație, din care a făcut parte și domnul Arlachi, ar fi reieșit că o parte uh, importantă din fondurile publice destinate diverselor, uh, de la diversele guverne și instituții internaționale pentru Afganistan nu au fost niciodată folosite. Ba din potrivă, uh, există uh, articole din presă care vorbesc de 70-80% din uh, aceste sume care nu au ajuns niciodată să fie folosite pentru obiectivele cărora le fuseseră destinate. Deci cred că este foarte important să pentru că coordonatorii au hotărât să se organizeze o audiere a domnului Arlachi și grupul socialist va trebui să numească un raportor în acest sens. Punctul H, contribuțiile Comisiei uh, Cont la mm, proiectul de buget 2018 nu sunt comunicări deosebite de uh, făcut. Uh, acestea erau punctele de hotărâte ieri în reuniunea coordonatorilor. Prego, onorevole Audi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier d'avoir... Vă rog, domnule Audi. Da, Mulțumesc, domnule președinte, că ați pus pe agenda, pe ordinea de zi și deplasarea în Croația. Pentru motivele pe care deja le-ați explicat, aș vrea să revin la aceste studii. Da, mă întreb dacă în programarea studiilor s-a prevăzut studiul perimetrului de control al Comisiei noastre și deci al Parlamentului, sfera de control față de noile elemente politice pe care le introduce tratatul de Lisabona. Ar fi important să dispunem de acest studiu, mai ales în perspectiva revizuirii trianuale a regulamentului financiar, pentru că în urma dezbaterilor de ieri după amiază, cred că trebuie să dispunem de clarificări ca să vedem uh, de ce puteri juridice dispune fiecare instituție. Va bene. Possiamo eh, andare avanti. Președintele, bine, deci putem să continuăm. Acestea fiind spuse. Dell'ordine del giorno abbiamo il... Și pe ordinea de zi avem proiectul de program cu o serie de audieri în legătură cu eficiența și eficacitatea sistemelor de control și de executare al șap- celui de-al șaptelea program cadru de cercetare și propunerile de reformă. În primul rând, mulțumesc tuturor celor de față. Acum, sigur, vom asculta cu multă atenție pe invitații noștri, pentru că tema cercetării este una foarte importantă. Comisia de Control al Bugetului, în general, și de ani de zile, uh, mai ales Comisia noastră, pe care am onoarea să o prezidez, e foarte atentă la tema transparenței fondurilor publice, pentru că suntem convinși că fondurile publice reprezintă o, o ocazie extraordinară pentru dezvoltarea economică a Europei și o ocazie importantă pentru a dezvolta cultura, cercetarea, pentru a consolida poziția universităților și în perspectiva de al treilea mileniu să ne putem gândi la o dezvoltare economică ă, compatibilă cu mediul conjurător. Însă, pe de altă parte, știm că nu din întâmplare o parte din fondurile publice nu au fost ă, cheltuite corect sau, ba chiar de ă, câteodată, și nu chiar așa de rar, au existat fraude prin care s-au exploatat resursele celor 27 de state membre și, până la urmă, banii fiecărui contribuabil european. Tema cercetării spuneam că e foarte importantă împreună cu cea a învățământului superior și a culturii, pentru că dacă ne referim la ele, ne gândim la viitorul uh, Europei, la progresul Europei și din acest punct de vedere, în legătură cu utilizarea uh, fondurilor europene, europene uh, s-au făcut sigur progrese, după cum a subliniat uh, Comisia și Curtea de Conturi. Uh, Uh, s-au făcut uh, adaptări, ajustări și uh, se desfășoară un proiect de simplificare a procedurilor, proces foarte important pentru că atunci când normele sunt stufoase, sunt prea complicate, adesea nu fac decât să împiedice eficiența utilizării fondurilor și uh, câteodată constituie și o scuză pentru a se ascunde fraude. Deci trebuie pentru aceasta reguli clare, mai puțină birocrație și toleranță zero pentru cei care nu reușesc să utilizeze bine fondurile publice și mai ales pentru cei care vor să profite de aceste fonduri publice uh, pentru a se îmbogăți ilegal. De aceea e importantă și activitatea comisiei noastre cu domnul raportor liberat, schimb care se ocupă de descărcarea 2007 a Comisiei Europene și de aceea, de asemenea, e foarte importantă munca noastră de fiecare zi uh, cu, uh, în colaborare cu Curtea de Conturi pentru a încerca să găsim cele mai bune soluții împreună cu Comisia astfel încât sumele pe care Uniunea Europeană le uh, folosește pentru cercetare să fie utilizate pentru binele Europei și a cetățenilor europeni și pentru dezvoltare care să fie la înălțimea viitorului care ne așteaptă. Deci, din nou mulțumesc tuturor invitaților și dau, le dau cuvântul rugându-i pe fiecare să respecte timpul uh, stabilit, mai ales primul raportor are la dispoziție 15 minute secretarul general al comunității de uh, uh, cercetare, domnul Christopher Hall, uh, secretar general deci al EARTO. Îi mulțumesc și dau cuvântul. Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, onorabili membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată despre implementarea și controlul uh, programelor din cadrul uh, programului cadru 7. Există o serie de probleme care au chiar un caracter urgent și cred că Parlamentul are un rol pentru găsirea de soluții și pentru îmbunătățirea situației. Înainte de orice, aș spune ceva foarte pe scurt despre EARTO, organizația pe care o reprezint aici astăzi. EARTO este Asociația Europeană a Organizațiilor de Cercetare și de Tehnologie, EARTO, noi reprezentăm 350 de astfel de organizații din toată Europa. Pentru o definiție cât se poate de simplă, aceste organizații sunt orientate pentru cercetare, în special cercetare aplicată. Principalele organizații de acest timp sunt uh, finanțate de guvern și lucrează împreună cu guvernele pe chestiuni sociale absolut importante. Uh, acele mari provocări contemporane, de asemenea pentru susținerea competitivității economice, lucrând de asta dată cu firmele mari și mici. Poate ar fi bine să vă dau câteva nume mai cunoscute, aveți o listă pe uh, planșă și aveți de asemenea și niște cifre, ceea ce vă arată importanța acestor uh, organizații în cadrul uh, programului cadrul 5, 7. 30% din uh, finanțarea programului cadru 6 uh, a mers la organizațiile de cercetare universitare. Nu am date pentru programul cadru 7, dar bănuiesc că cifrele sunt asemănătoare. Haideți să ne întoarcem la subiectul de astăzi. Există o serie de probleme specifice de implementare din cadrul FP7. Bineînțeles, e vorba nu numai de chestiuni tehnice, dar și de altă natură pentru că ne-am dat seama că există o serie de probleme structurale și până nu le vom rezolva, nu vom putea ieși într-adevăr la lumină. Voi vorbi mai, devre, mai târziu despre acest lucru. Foarte pe scurt, o serie de uh, simplificări care au fost deja, deja introduse în programul cadru 7. Unele au avut rezultate pozitive. Uh, e vorba de registrarea unică și alte um, instrumente electronice și, în general, uh, birocrația s-a uh, redus. Avem și un fond de garantare care îmbunătățește funcționarea creditării. Uh, e foarte bine că nu mai este nevoie de garanții bancare, dar asta nu înseamnă că întreprinderile mici și mijlocii au putut să devină într-adevăr proiecte de, pardon, coordonator de proiect în urma acestor măsuri. Sunt alte promisiuni de simplificare în uh, FP7 care poate sunt mai puțin uh, binevenite, în orice caz care nu au avut rezultatele scontate. Comisia consideră că ar fi bine să folosească mai mult sume forfetare sau sume unice, fixe, ca să zic așa. Comisia consideră că aceasta ar fi o simplificare binevenită. Uh, ar fi într-adevăr o simplificare, dar pentru comisie, însă pentru majoritatea beneficiarilor, asta ar însemna muncă uh, și sarcini suplimentare. Motivul fiind că participanții la FP7 folosesc anumite norme contabile, mă refer aici la organizații, mari firme și așa mai departe, anumite norme contabile care nu le permit aceste sume forfetare. Dacă mergeți, de exemplu, într-o călătorie în cadrul unui proiect, cumpărați un bilet de avion, o noapte la hotel, aceste prețuri, aceste costuri sunt costuri reale. Uh, dar atunci când primiți o sumă fixă unică, aceasta nu coincide cu ceea ce ați cheltuit într-adevăr, deci există o discrepanță între ceea ce s-a cheltuit și ceea ce primiți înapoi uh, rambursat. Și, a, bine, atunci când e vorba de sume mari, chiar asta uh, este mai grav. Uh, în ceea ce privește aceste norme contabile, e nevoie de mai multă transparență, aceasta a fost și intenția, însă poate ca aceste sume forfetare să fie mai mult o opțiune și nu o obligi, obligativitate, iar sumele forfetare să fie mai mult aplicate în cazul cheltuielor de mici. În ceea ce privește certificarea și metodologia, una dintre chestiunile spinoase din cadrul programului și cred că până acum aceasta a fost un eșec. Există două proceduri de certificare. Una le permite contractorilor să folosească costurile medii de personal cu condiția ca acestea să îndeplinească criteriile stabilite de comisie. Din păcate, aceste criterii ale comisiei sunt atât de exigente încât nimeni, nicio firmă și nici organizație cercetare nu poate să le îndeplinească. Am făcut o anchetă și printre marile organizații cercetare tehnologie, 30 la, acest, multe dintre ele nu au putut să îndeplinească aceste criterii. Numai 8% au putut să o facă și, și comunicarea Comisiei privind simplificarea a confirmat aceste lucruri. Ea va fi de altfel publicată mâine, cred, și uh, a fost deja transmisă ca și proiect de comunicare și 90% din uh, organizațiile care folosesc acest criteriu al costurilor medii de personal nu pot, de fapt, să răspundă la uh, exigențele menționate de comisie. Și Uh, această bună intenție în practică uh, nu permite beneficiarilor să profite într-adevăr de pe urma acestei reforme. Deci sunt mari, mari probleme aici. Nu știu dacă um, Agenția Executivă pentru Cercetare a fost gândită ca o altă măsură de certificare, um, deci pe aceeași pagină. Nu știu dacă această agenție a fost uh, menită pentru simplificare Uh, un, în, unele, în uh, unele privințe au existat îmbunătățiri, în altele însă lucrurile s-au înrăutățit. Sunt chestiuni legate și de acele tehnologii comune, GTI, dar uh, merg repede peste ele pentru că sunt alte chestiuni încă și mai stringente. Mi s-a cerut să spun ceva despre uh, ce alte simplificări ar fi de dorit și vreau să vă spun că sunt puțin uh, ezitant aici pentru că până acum progresele nu au fost așa de mari pe cât le-am fi sperat. Însă aș face câteva propuneri care poate ne e, vor aduce într-adevăr bunătățiri majore. În primul rând, avem nevoie de o interpretare uniformă și bazată pe autoritate, omogenizare a regulilor și procedurilor care să um, împiedice aceste interpretări divergente care sunt prezente astăzi uh, în toate directoratele, unitățile. Uh, tocmai unitățile și directoratele au interpretări diferite și uh, ofițerii de proiect, chiar în cadrul acelui directorat general, au interpretări diferite a ceea ce se dorește. Soluția, după părerea mea, ar fi un organism de nivel înalt care să fie transversal față de toate directoratele generale, care să uh, publice linii orientative și care să fie obligatorii acestea pentru toate directoratele generale. Iar acest organism ar putea să fie un fel de tribunal al poporului sau mai bine zis o curte de apel și uh, acolo unde sunt într-adevăr uh, probleme și litigii, lucrurile să se rezolve. Apoi, o altă îmbunătățire care ar fi pentru toată lumea, și pentru comisie, și pentru beneficiari, beneficiari ar fi uh, declararea costurilor conform practicilor contabile um, normale, agreate. Pentru că uneori se aplică alte criterii decât cele contabile care anulează, anihilează acestea. Uh, e vorba de practici care au fost uh, deja aprobate de autorități naționale, cum ar fi cele de audit, de exemplu, și de contabilitate. Bineînțeles că diferite standarde se aplică diferitelor țări, dar aceasta este o situație acceptabilă, după părerea mea. Uh, pentru că s-ar putea ca această competiție să fie benefică până la urmă pentru finanțarea proiectelor de cercetare. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că aceste standarde naționale și norme respectă niște criterii minime de calitate. Apoi, am, în ultimii ani am experimentat sau am cunoscut uh, o situație destul de bizară, și anume un adevărat colaps instituțional și sistemic. În general se folosesc regulile participării. Legislatorul, Parlamentul, Consiliul stabilesc, stabilește aceste reguli, iar Comisia implementează aceste reguli și norme. Ehm, curtea de Conturi are uneori o, sau a avut o interpretare diferită de cea inițială a legislatorului. Și de multe ori s-a criticat uh, interpretarea și aplicarea regulilor de către comisie. Astfel, astăzi uh, se vorbește despre acea 2% marj, marjă de toleranță maximă, care poate că se potrivește pentru achizițiile publice și auditarea acestora, dar nu pentru celelalte acțiuni de cercetare sau măsuri de cercetare propriu-zise. Deci, Curtea de Conturi a criticat în numărate rânduri aceste practici și Parlamentul a fost în asentimentul curții și astfel Comisia a renunțat până la urmă la aceste lucruri și uh, uh, Comisia, din păcate, nu a dorit doar să modifice greșelile din trecut, ci și să facă ceva pentru viitor, dar uh, această campanie a avut consecințe dezastruoase și Comisia și-a pierdut credibilitatea ca și finanțator. Sarcinile administrative au crescut foarte mult pe umerii beneficiarilor și, practic, politicile de cercetare sunt subminate iar acest program, cadru 7, devine din ce în ce mai puțin atractiv pentru cercetători. Neîncrederea este foarte, foarte mare în rândul cercetătorilor și cultura controlului instituțional, interinstituțional, dacă pot să o numesc așa, din cadrul programului cadru 7 nu mai funcționează deloc și vedem foarte bine cum cercetarea pe scară largă în Europa a devenit pur și simplu o imposibilitate. Iar o parte din soluție este tocmai renașterea încrederii participanților față de comisie. Unii dintre aceștia chiar au <laughs> început să uh, depună plângeri împotriva comisiei în acest sens, să formuleze litigii. Ceva trebuie să fie făcut și repede pentru că această campanie de auditare a Comisiei a ajuns într-un punct uh, uh, maxim și am ajuns la o situație în care se cer foarte mulți bani înapoi și aceasta provoacă foarte multe uh, probleme. Iată de ce serviciul juridic al Comisiei trebuie să se pregătească pentru avalanșă de plângeri și litigii. Am ajuns într-o situație pur și simplu toxică. Așa că a venit momentul în care cu to- toată lumea, părțile interesate, legislatorul, uh, participanții, um, să aibă ceva de spus privind principalele provocări cu care se confruntă programul cadru 7. Atrag atenția asupra unor aspecte. Vă rog să urmăriți cu atenție. Atunci când s-a lansat reforma programului, Comisia a decis să se aplice o serie de măsuri și criterii foarte uh, exigente în ceea ce privește costurile operaționale, însă la jumătatea drumului și-a schimbat părerea. Așa că aceasta poate să constituie o bază de uh, acțiune împotriva Comisiei din punct de vedere juridic. Dacă Comisia respinge această interpretare, atunci ea trebuie să accepte că a indus în eroare în repetate rânduri participanții la programul cadru 6 și aceasta de-a lungul mai multor ani și inclusiv prin plățile care au fost efectuate. Nu mă refer la micii funcționari al comisiei care au dat dovadă de diverse uh, neglijențe la locul de muncă, ci de uh, greșeli și erori sistematice, structurale din cadrul Uh, comisie care a eșuat din punctul de vedere al managementului. Iată de ce mulți participanți la programul cadru 6 au fost uh, induși în eroare și făcuți să greșească în mod sistematic. Această campanie de auditare a devenit disproporționată. Această analiză cost-beneficiu ar trebui să includă și alte uh, elemente inclusiv recalcularea conturilor de proiect. Dacă avem dacă, chiar dacă este o cheltuială de 100 de euro, comisia reușește să obțină și 10 euro. Așa de mult s-a înverșunat. Programul Cadu 6 a adăunat mai mult cercetării și politicii de cercetare decât multe alte lucruri. Mă apropii de uh, finalul prezentării Astăzi, contractorii, beneficiarii din cadrul programului cadru nu pot să fie acuzați de greșele, pentru că nu sunt ei cei care au provocat aceste erori. Ei sunt victime inocente ale unui colaps uh, interinstituțional. Cu toată seriozitatea aș dori să cer tuturor instituțiilor să se pună de acord pentru a um, înceta orice fel de audit și acțiuni similare. Singurele cazuri în care ar trebui să se facă acest audit um, ar trebui să fie cele în care au fost uh, dovedite greșeli de management uh, defectuos și fraudă. În acest sens, avem posibilitatea de a avea un management mai bun în cadrul programului cadru 7, așa cum Comisia a intenționat în ultimii ani. Eu uh, propun ca um, Comisia să se aplece asupra un audit în timp real al programului cadru 7 și asta înseamnă că beneficiarul, în momentul în care depune uh, declarația de cheltuieli, Comisia imediat să facă un audit, deci pe loc, pentru ca greșelile să poată să fie îndreptate foarte, foarte repede. Însă asta nu este suficient. E vorba de acei 2% risc. Cred că avem nevoie de un uh, acord concomitent între Comisie, Parlament și așa mai departe în ceea ce privește această chestiune și împreună cu auditul în timp real, aceasta ne-ar duce la o mai bună implementare, mai eficace, mai eficientă. Vă mulțumesc! Grație! Allora, diam... Mulțumim! Și acum, da, aplauze! Prima de dare la parola Acum, înainte de a da cuvântul reprezentantului Asociației Universităților uh, Europene, vreau să subliniez importanța acestui punct, pentru că văd, mai ales în unele țări ale Uniunii Europene, inclusiv în Italia, uh, din care provin eu, unde se taie fondurile universităților în fiecare zi, se închid noi departamente, se închid deci perspective de dezvoltare a culturii și a învățământului și perspectivele studenților. În același timp, câteodată sporesc finanțările pentru cursurile de formare profesională, care adesea care, care foarte rar ajung la rezultatele sperate. Există anchete OLAF în unele țări ale Uniunii Europene, Italia, dar și Grecia și alte țări, Eh, în care s-au înregistrat eh, eh, fraude semnificative în acest domeniu. Deci tema universităților este una importantă, mai ales pentru că Europa trebuie să facă progrese semnificative aici, în acest domeniu al învățământului superior. Mulțumim și acum dau cuvântul domnului Thomas Esterman, care este șeful unității EUA, Asociația Universităților Europene, care ne va vorbi despre guvernarea, autonomie și finanțarea acestei asociații. Și are la dispoziție 15 minute. Mulțumesc! Dear Chairman, dear members of the committee, I would like to first... Bună ziua, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere. Asociația Universităților din Europea, în Europa apreciază această invitație care ar putea să fie extrem de importantă pentru universitățile și sectorul nostru. Voi încerca în cele ce urmează să vă arăt care sunt principalele uh, elemente de pot, posibile simplificare a regulamentelor pentru universități. Aceste lucruri însă nu sunt aplicabile doar uh, programului cadru de cercetare, ci ar putea fi aplicate și unei serie de alte instrumente comunitare de finanțare ale căror beneficiari sunt eh, universitățile din Europa foarte pe scurt un mic profil al Asociației Universităților din Europa și să vă arăt puțin poziția noastră față de uh, finanțare. Suntem un ONG uh, care reprezintă peste 850 de universități. Uh, inclusiv uh, universități uh, de prestigiu, cum ar fi Oxford, Zurich, care, cu mare activitate de uh, cercetare. Acoperim 46 de țări și avem și conferințe de rectori care în nume propriu sunt membre ale asociației noastre și care reprezintă practic interesele universitare ale unui stat membru întreg. Credem că astfel putem fi o voce reprezentativă și independentă a mediului universitar european. Iată cum acționăm. Activitatea noastră se bazează pe doi piloni principali. Odată avem un consiliu al EUA, care este reprezentat din delegația conferințelor rectorilor din statele membre și există un consiliu științific care um, cuprinde experți uh, în diferite domenii de cercetare, dar care sunt implicați și în conturarea politicilor în domeniul de cercetare. Și apoi, al doilea uh, pilon al activității noastre se bazează pe <clears throat> datele pe care le culegem din proiectele și studiile uh, noastre. Două studii sunt foarte importante. Uh, un <clears throat> studiu care vizează costurile uh, uh, și învățământul și cercetării în universitățile europene, unde, iată, am ajuns la niște concluzii foarte interesante privind posibile simplificări ale finanțării costurilor și de asemenea, un alt studiu important este studiul EUDIS privind diversificarea veniturilor instituțiilor de cercetare și universitare. Avem foarte multe date care susțin această tendință spre diversificare și care arată atât oportunitățile cât și obstacolele și provocările în calea acestei diversificări o instituție o instituție, una din marile instituții membre ale asociației noastre a avut uh, de consemnat, a raportat odată 600 de surse diferite de venit. Deci, iată, uh, pe partea costurilor, această diversitate a finanțărilor uh, are și ea un impact economic foarte mare. Care sunt principalele chestiuni care pot fi îmbunătățite prin simplificare? Trebuie să vorbim mai întâi de niște principii ale simplificării, dar care trebuie să se aplice tuturor schemelor de finanțare. În al doilea rând, trebuie să existe măsuri și proceduri de contabilitate echilibrate și proporționate care să se bazeze pe încredere. Un alt punct foarte important. Și al treilea important, al treilea punct important este că Simplificarea trebuie să vizeze întregul proces de la candidatură până la uh, raportare și uh, măsurile post-control final. Sigur că s-au făcut în trecutul recent foarte multe îmbunătățiri, antevorbitorul meu a menționat uh, câteva dintre acestea, eu aș vrea să insist asupra altor câteva elemente care cred eu trebuie îmbunătățite. Și voi vorbi despre trei categorii de posibile măsuri. Odată mă voi referi la diferitele reglementări și, și, și reguli eh, de finanțare, apoi mă voi eh, referi la aspecte procedurale și de implementare și apoi voi vorbi despre perspectivele de viitor ale acestei, uh, uh, acestei, uh, acestui domeniu. Problema principală la nivelul regulilor și regulamentelor este că există o extrem de mare diversitate de astfel de regulamente. Există instituții de cercetare care au peste 100 de eh, diferite surse de venit eh, care Uh, surse care sunt nu doar din cadrul FP6 sau FP7, ci care uh, sunt instituții care primesc și uh, fonduri structurale și alte uh, fonduri. De aceea, cred că cred că s-ar putea, de exemplu, face o o simplificare, a, a o reducere a acestei diversități a, dacă regulamentele și regulile a, acestor a, surse de finanțare s-ar armoniza. Diversitatea regulamentelor financiare, a, diferitele reguli pentru, și regulamente pentru beneficiari trebuie simplificate și mai ales armonizate. În al doilea rând, există o mare diversitate de eh, termeni, de terminologie eh, de referință. Sigur că această terminologie foarte diversificată se explică și prin diversitatea regulamentelor și procedurilor care sunt impuse acestor universități. Cred că merită să punem împreună eforturile noastre să putem să reducem aceast, acest glosar, acest, această nomenclatură de terminologie, astfel încât pentru toată lumea să fie simplu de înțeles. Apoi, în practică, apar foarte multe regulamente care sunt contradictorii Eh, și sunt contrare regulamentelor pe care legislatorul le-a eh, elaborat eh, la demararea proiectului. În FP7 am observat că că la început, dacă exista o anumită Uh, un anumit set de regulamente uh, pe baza cărora s-a demarat un proiect. Acesta s-a modificat uh, în timp cu multe alte și s-a completat cu multe alte regulamente, unele dintre ele fiind contradictorii cu cele inițiale. Deci, trebuie să existe o stabilitate pe întreaga durată a programului cadru pentru ca aceste regulamente să poată fi aplicate în tocmai. Am vorbit de deja despre o diversitate a procedurilor a metodelor. Sigur că trebuie să existe uh, și să fie admise mai multe metode pentru identificarea activităților, costurilor, uh, factorilor de cost, uh, bazei de calcul și așa mai departe pentru diferitele măsuri. Există recomandări ale inclusiv pentru sectorul privat care sugerează uh, că se pot aplica regulamente și proceduri contabile uh, diferite atâta vreme cât uh, principiile sunt aceleași. Nu trebuie ca toate instituțiile să fie forțate să adopte un singur sistem contabil este un punct absolut crucial, pentru că multe din instituțiile noastre membre trebuie, sunt confruntate cu interpretări foarte stricte uh, ale unor regulamente financiare și contabile, sunt confruntate cu termene foarte stricte și, în special, în sectorul uh, uh învățământului superior, um, există, există și alte metode uh, de, de contabilizare a acestor uh, proceduri și acestor măsuri care ar putea fi um, considerate practici mai bune decât cele curente. Apoi trebuie să existe posibilitatea uh, calculării unor costuri indirecte și calcularea acestor costuri uh, prin metode specifice. De ce? Pentru că practicile și standardele contabile obișnuite uh, în principiu ar permite uh, acest lucru, numai că în practică nu, nu, se, nu se observă. Un ultim element care vizează regulamentele uh, financiare vizează durabilitatea, respectiv stabilitatea lor în prezent constatăm o reducere foarte mare a finanțării publice pentru cercetarea în universități. Este o consecință a crizei economice și afectează cu mare impact bugetele universităților. Pe de altă parte, există multe scheme de finanțare curente care nu acoperă sau nu mai acoperă costurile proiectelor de cercetare. Deci, recunoaștem că programul cadru a avut un efect foarte pozitiv asupra asupra finanțării costurilor directe, dar credem că în ce privește costurile indirecte trebuie să facem mai mult pentru a susține aceste proiecte. În ce privește implementarea, am spus deja care sunt unele din elemente. Uh, voi enumera patru puncte. În primul rând, uh, există uh, o problemă a interpretării regulamentelor financiare. Cred că trebuie ca această interpretare să dispară și să, să se raporteze toată lumea la principiile simplificate de, eh, de contare, de contabilitate Acum am spus la început, trebuie să ne bazăm pe încredere prin măsuri proporționate. Cum realizăm această atmosferă de încredere? Trebuie să existe un dialog continuu și intensificat a tuturor factorilor și agenților implicați trebuie să înțelegem mai bine cum sunt finanțate universitățile și institutele de cercetare. Trebuie Trebuie să înțelegem că aceste universități și centre de cercetare nu au doar un rol în cercetare, ci au și un rol în formarea și în uh, societății și în participare la viața socială a unei comunități. Deci, uh, sigur că uh, trebuie să existe, trebuie să existe o înțelegere pentru programele de cercetare, dar și pentru misiunea în sens mai larg pe care aceste instituții își asumă în ce privește uh, bunele practici. Vă dau un exemplu. În Regatul Unit, un sistem dezvoltat pentru uh, identificarea costurilor economice globale în, în uh, mediul universitar a devenit astăzi un sistem în toată lumea recunoscut unanim pentru identificarea costurilor indirecte în mediul universitar. Iată cum prin bune practici și prin implementarea lor putem să facem uh, mai mult bine. Apoi, certificarea metodologică ar putea fi uh, ceva uh, util, un instrument de simplificare acolo unde alte măsuri de simplificare poate au dat greș. Cred că aici uh, sistemul în ansamblu său trebuie regândit și trebuie din nou aplicate a uh, principiile de bază și nu regulamentele detaliate, principii uh, generale care pot ține cont de diversitatea activității în universități și centre de cercetare. Uh, în încheiere vreau să uh, lansez uh, cinci impulsuri pentru continuarea dezbaterii pe această temă. În primul rând, trebuie să recunoaștem varietatea mare de, de sisteme de calculare a costurilor. Nu vrem să existe viteze diferite în recunoașterea uh, uh, dezvoltării uh, cercetării. Nu, vrem să susținem dezvoltarea și vrem să susținem o calculare cât mai completă a costurilor cercetării. EUA are în desfășurare un proiect în prezent în care, prin care încercăm, într-un număr de state europene, să uh, uh, ghidăm activitatea de cercetare, să o, uh, să o concertăm astfel încât uh, um, lucrurile să devină mai eficiente. Eu cred că este un proiect pilot foarte bun. În al doilea rând, trebuie să analizăm foarte, cu foarte mare atenție modul în care regulamentele curente sunt aplicate în diferite uh, universități Uh, este important să există în fiecare uh, instituție un for care să reunească beneficiarii proiectelor, dar și ceilalți actori implicați și uh, acest for să să analizeze în detaliu printr-un dialog continuu toate aspectele critice ale activității de cercetare. EUA dorește să uh, coordoneze mai bine uh, expertiza acumulată de diferitele universități și să împărtășească uh, aceste standarde și bune practici. La patrulea rând, cred că trebuie să ne gândim în ce măsură putem să uh, exceptăm uh, finanțarea cercetării universitare și cercetării fundamentale de la regulamentele financiare uzuale. Dacă finanțezi uh, este altceva când finanțezi construcția unui pod, construirea unui pod și altceva când finanțezi o cercetare fundamentală cu riscuri foarte mari. Deci ceea ce sugerăm noi este să existe un grup care să monitorizeze implementarea regulilor. Eh, dumneavoastră aici, în Parlament, alături de ceilalți eh, agenți implicați, eh, puteți să vă asumați un rol foarte important în corectarea imediată din mers a problemelor care vor apărea cu următorul program cadru. Deocamdată mă limitez la aceste observații. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc o dezbatere interesantă. Adesso do la parola al signor... Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Eric Schutz, care este director executiv al Artemis, eh, care ne va prezenta această inițiativă tehnologică comună, inițiativă de sisteme informatice incorporate și domnia sa are la dispoziție 15 minute și îi mulțumim. Dear members, ladies and gentlemen. Uh, doamnelor și domnilor, stimați parlamentari, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru invitația uh, adresată, dar am o problemă. Primul vorbitor de astăzi a spus că mai sunt multe, sunt, există probleme mai importante decât inițiative tehnologice comune dar uh, voi face tot ce pot pentru a explica um, prin ce am trecut și cu ce ne confruntăm acum, cu ce probleme ne confruntăm și tot ce, ce ar putea fi îmbunătățit pentru inițiativele tehnologice comune. Acestea le vor numi ITC, sunt un nou instrument în uh, cel de-al șaptelea program cadru PC7 în aplicarea articolului 171, acum 187 al tratatului. Dar întâi vreau să vă spun că sunt șapte ITC-uri create aproape toate în același timp, de două tipuri însă. Există trei care sunt create pe modelul de colaborare între industrie, comisie, între, doar între reprezentanții industriei și comisiei. Deci IMI, inova, eh, inițiative inovatoare în medicină, Clean Sky și FCH, hidrogen și uh, inițiativa pentru celule de hidrogen. Apoi un al doilea tip care reprezintă inițiative doar din partea comisiei, deci uh, cu un impact mai mare din partea industriei, dar cu un uh, model de finanțare tradițional PC7. Există două alte diferite cu un model tripartit. Avem reprezentanții industriei, ai comisiei și ai statelor membre. Toți aceștia uh, finanțează activitățile de cercetare. Deci există o cofinanțare uh, din partea comisiei și a statelor membre. Și vreau să clarific ceva în legătură cu programul din această dimineață, pentru că sunt unul din beneficiari uh, teoretic, dar de fapt sunt doar un intermediar, ca să fiu cinstit, între comisie și industrie, universități, institute de cercetare și așa mai departe. Așadar, acest nou model de ITC-uri uh, se referă la sisteme de computer incorporate și electronice. În legătură cu sistemele incorporate nu voi vorbi mult, Mobile phone you are using today. Da, dacă vedeți, uh, celularele pe care le folosim astăzi uh, sunt diferite cu cele, de cele pe care le foloseam doar acum 3 ani. Dacă vedeți ce calculatoare folosiți, folosiți acum, sunt diferite față de cele de acum câțiva ani. Dacă vă gândiți la avioane, și acestea s-au, dezvoltat mult, sunt diferite, autovehiculele sunt uh, diferite. Toate acestea datorită unei combinații între microelectronică și tehnologie de sistem uh, incorporată, inteligență incorporată în sistemele pe care le folosiți. Toate aceste sisteme, din punct de vedere uh, tehnologic, sunt uh, solicitante, pentru că sunt din ce în ce mai complexe Uh, trebuie să fie la dispoziție 24 de ore din 24. Sigur, e vorba și de securitate, toate funcțiile acestea care, uh, pentru care este nevoie de multe investiții uh, pentru a continua să dezvoltăm aceste sisteme. Motiv pentru care deja, deja din 2004 mm, sectorul industrial împreună cu Comisia au, demarat Artemis ca o platformă tehnologică și uh, a fost elaborată o, o agendă globală de cercetare uh, uh, științifică cu uh, exprimarea cerințelor și viziunii industriei europene uh, și uh, expresia exper- experienței din acest domeniu. În acea perioadă eram copreședinte al grupului de lucru care a elaborat această agendă și uh, uh, avem aici un templu, vedeți în imagine, și se bazează pe niște coloane. Uh, la acea dată uh, existau aceste instrumente pentru a aduce împreună uh, cercetarea europeană. Uh, instrumentele tradiționale ale uh, PC7 la acea dată uh, pe, pe partea dreaptă avem naționale, uh, programele naționale și regionale. Așa și în uh, mijloc avem doi piloni, unul Eureka și celălalt inițiativa comună uh, Artemis și, uh, implement, și implementarea asta din punct de vedere legal. E vorba de cercetare mai aproape de produse, de piață. Așadar, toate acestea au funcționat. Pe partea stângă, vedeți, Artemisia, în cazul Artemis, o asociație industrială care a fost înființată pentru crearea uh, inițiative tehnice comune și, acum, și vedeți tot felul de membri, mari companii, IMM-uri, organizații de cercetare făceau parte, are un prezidiu și un consiliu uh, de conducere. Am avut uh, privilegiul să fiu unul din cei cinci uh, fondatori ai Artemisia, creată la începutul anilor două, anului 2007 pentru a pregăti inițiativa comună și pe partea dreaptă aveți autoritățile publice, să vedeți că avem statele membre și statele asociate și Comisia. Aceștia reprezintă instrumentele de finanțare pentru inițiativa comună. Iar în mijloc avem Artemis cu un consiliu de conducere, un, com, un comitet de industrie și cercetare, un, com, un comitet al autorităților uh, uh publice și un uh, director executiv cu un mic birou. Când, pe vremea când făceam parte din Artemisia, uh, Uh, industria a spus că acest nou instrument ar trebui să fie uh, managerizat într-un mod flexibil, să, fie o structură, să aibă o structură ușoară, dar eficientă. Însă, pe de altă parte, e vorba și de faptul că este un organism comunitar și trebuie să uh, respectăm anumite reguli. Aici apar niște contradicții câteodată. În mijloc, industria și cercetarea, comitetul care le reprezenta se ocupa de strategia, toate documentele legate de uh, planificare pe termen lung, de strategia pe termen lung și uh, le propuneau uh, Consiliului. Pe altă parte, orice lucru legat de finanțare, de, de, de oferte de finanțare, apeluri de finanțare, de proiecte de finanțare, stă, stă, ținea de răspunderea Consiliului Autorităților Publice și uh, în mod normal funcționează bine această uh, simbioză, lucrează, funcționează bine, dar nu cu mm, nu la dimensiunile prevăzute în mod inițial. Artemis a început sub managementul Comisiei pentru că articolul 16 al 60 al regulamentului Consiliului prevede că până când nu există un director executiv și autonomia acestei uh, uh, întreprinderi comune, inițiative comune. Comisia este cea care uh, uh, coordonează uh, ITC-ul. Așadar, eu mi-am început activitatea în, la 1 septembrie în anul trecut și apoi am descoperit toate regulile impuse unui organism comunitar după cum spuneam, când uh, mă aflam uh, în barca industriei, noi spuneam că uh, biroul trebuie să fie unul flexibil, mic, cu puțini experți, câțiva experți, câțiva experți financiari și cu o echipă de, să zicem, 10-12 persoane, nu mai mult. Însă, în realitate, până acum, suntem 10 oameni, da. Și dacă mă gândesc la secretar, la numărul de secretare pentru fiecare persoană din comisie sau din domeniul industrial, iată, avem o diferență uriașă. Și e răspunderea mea să încerc să uh, uh respect cât mai uh, fidel posibil standardele industriei. Am uh, descoperit că cu o echipă mică de 10 oameni pot, trebuie să îndeplinesc toate aceste funcțiuni. Deci un uh, ofițer pentru protecția datelor, de exemplu, uh, aveam nevoie de un ofițer de securitate pentru informații locale, un ofițer de securitate local, un manager pentru profil extern, apoi, nu știu, am, am, a trebuit să văd dacă utilizez sistemul financiar ABAC, uh, deci pentru contabilitate sau nu. Am ales să nu-l folosesc, dar dacă nu îl folosesc. Până la urmă, dacă nu îl folosesc, nu voi îndeplini cerințele. Deci uh, trebuie agență de inițiere, agent de validare, uh, ordonator de credite și așa mai departe. Am făcut acest lucru, am început în, la 1 septembrie și 20, pe 26 octombrie am uh, reușit să obținem autonomia. Prima, primul ITC care a reușit să fie autonom. Dar uh, lucrurile nu s-au terminat, nu s-au terminat aici, m-am întâlnit cu multe persoane. Uh, am fost întrebat dacă avem un uh, auditor intern uh, uh, cu normă întreagă, dar uh, ar fi un pur nonsens pentru că și m-a fost întrebat de asemenea dacă am nevoie de o comisie a personalului. Dar ni se cere, de fapt, să copiem, practic, la o scară foarte mică, de 10 oameni, după cum spuneam, să, ne, să copiem o structură existente la nivelul a mii de persoane. Curtea de conturi, una din, într-unul din comentariile preliminare, mi-a uh, cerut să am un uh, manager IT, dar uh, la noi ofițerul de programe îndeplinește această funcție și le-am spus că nu, pot, nu trebuie să am un, un astfel de manager pentru 10 oameni, n-are niciun sens. Uh, Apoi, uh, un, uh, <laughs> am făcut uh, o greșeală majoră. Pentru probleme legate de facilități. Am uh, decis să uh, deschidem două conturi pentru banii uh, primiți de la, unul, dintr-o parte de la comise și de la industrie. Deci un cont pentru banii primiți și unul de plăți. Și am încercat să transferăm bani de la, din contul pentru bani primiți ă, în contul pentru bani expediați, lucru care putea fi evitat prin deschiderea unui singur cont. Dar DG Budget a blocat totul și mi-a trebuit două zile să încerc să negociez, ne permit o excepție pentru, doar pentru acest mărunțiș, să reușesc să transfer bani dintr-un cont în altul. Deci, uh, iată, la asta se ajunge când uh, oamenii privesc uh, mai mult procesul decât con, conținutul, forma decât conținutul. Dar eu, atât timp cât pot să gestionez această inițiativă comună așa cum vreau eu, nu, nu voi acționa așa și sigur că într-o zi va trebui, voi avea nevoie și de o descărcare pentru implementarea bugetului, deci uh, nu voi face precum colegii mei și va trebui să mă întorc în fața dumneavoastră poate peste un an sau doi. Deci trebuie să vă transmit un mesaj important. Noastră uh, uh, discutați posibile schimbări ale regulamentului financiar, lucru destul de important. Există reglementări privind personalul care sunt foarte importante, dar e vorba doar de primul pas al unui proces, pentru că mai avem reguli de implementare, în care mulți din acest mediu, adică la Bruxelles, sunt implicați și uh, nu fac, aceste reguli de, de implementare nu fac decât să uh, facă sistemul încă și mai uh, complex, cu un strat suplimentar de complexitate la regulamentul financiar și uh, acesta este pasul al doilea, dar nu ne oprim aici. Există pasul al treilea, oameni care interpretează regulile de implementare, asta, eh, deci lucrurile nu fac decât să se înrăutășească, rău, înrăutățească un al treilea strat de complexitate. Deci eu vă avertizez, da, haideți să schimbăm regulamentul financiar când se poate, dar să încercăm să convingem oamenii să simplifice regulile de implementare. Și, și mai dificil, haideți să încercăm să schimbăm întreaga cultură a acestui proces. Uh, există pe website pentru că e un raport foarte important. Uh, este un raport Sherpa prin care am încercat să analizăm ce s-a făcut până acum uh, pentru aceste prime ITC-uri, ce s-ar putea îmbunătăți și ce s-ar putea face pentru viitoarele ITC-uri și pentru continuarea activității celor existente. Acest raport Sherpa este important, cu uh, recomandări foarte valoroase la finalul său, din care vă prezint două. Recomandarea 1.1, sigur există uh, avantaje de să fie o instituție comunitară care se comporte conform regulilor uh, comunitare, dar să fie cu, o, uh, cu un regulament financiar revizuit uh, din temelii, pentru că noi de la Artemis uh, am făcut deja acest lucru într câteva, dar trebuie mai multe schimbări pentru mai multă libertate, pentru mai mare simplificare. Apoi asta ne duce la a doua recomandare, 2.3, adică să avem uh, cerințe de uh, aportare clare și simplificate, deci un audit proporțional și procedurile uh, aferente. Totul trebuie să fie proporțional. Dacă ai o organizație de 10-12 oameni, de ce să trebuiască să ți se aplice aceleași reguli ca unei organizații de 2000 de oameni și așa mai departe. Așadar, mesajul meu ar fi că avem un nou instrument cu aceste ITC-uri. În cazul Artemis sunt foarte, instrumente foarte puternice, pentru că din punct de vedere al Comisiei e vorba de cel mai eficient program uh, pe care îl avem la dispoziție. Eu uh, uh distribui uh, uh, un procent important din uh, finanțare, deci sunt intermediar, Un rol destul de important. Prin deci eu dau un euro, se generează 6, din care practic facem 6-7 euro. Deci avem o rată a costurilor a cercetării 6-7 uh, deci avem o, o, un câștig de 6-7 ori uh, la 1 euro investit de comisie câștigăm 6-7 euro. Deci este foarte un sistem uh, eficient, dar foarte complex și trebuie să încercăm să simplificăm. Mulțumesc pentru atenție. Ringrazio Mulțumim, domnului Schutz. Și acum are cuvântul doctorul Patrice Burkhold, director executiv al grupului Technopolis, care ne va vorbi despre evaluarea unor politici și programe de cercetare. Aveți cuvântul și aveți și dumneavoastră 15 minute la dispoziție. Mulțumesc! Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank Doamnelor și domnilor, membrii Parlamentului, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi s-a cerut să spun ceva despre eficiență și eficacitatea FP7, o perspectivă din evaluarea cercetării. Nu o să intru în detaliile privind regulamentul financiar și simplificările, însă voi vorbi despre ce este nevoie să facem pentru a ne asigura de eficiența și eficacitatea finanțării pentru cercetare. Foarte pe scurt o prezentare, ca să înțelegeți de ce am venit astăzi aici. Sunt managerul grupului Technopolis, suntem un organism independent de evaluare a finanțării cercetare inovare în Europa. Facem multe evaluări în cadrul FP6, FP7 am uh, sprijinit Curtea de Conturi cu un raport special privind evaluarea cercetării, dar am lucrat și cu Comisia. Am făcut o serie de evaluări uh, la nivel național asupra programelor cadru și impactul acestora, acestora și am uh, făcut parte din comisia comisarului Potocnic privind simplificarea. Așa că vreau să vă spun uh, ce s-a întâmplat cu această simplificare. Toată lumea spune că sectorul care lucrează este diferit, special și că au nevoie de un tratament special. Și vreau totuși să spun că uh, cercetarea este într-adevăr un domeniu care nu este ușor de evaluat uh, eficacitatea. Așa că uh, trebuie să vedem ce trebuie făcut în viitor pentru a ajunge la o astfel de situație. Care sunt instrumentele financiare care să ne ajute în acest sens? Cercetarea este într-adevăr ceva diferit pentru că este o uh, acțiune marcată de riscuri. Când încep ceva, nu știi unde o să ajungi participanții la proiectele de cercetare au cerut în repetate rânduri să se li s-a cerut să reducă activitățile așa zis riscante. Um, există într-adevăr cercetări care duc la anumite progrese continue, minore, însă este mai greu de a face salturi și progrese spectaculoase de pe zi pe alta. Așa că um, este greu de Uh, prezis uh, sau e greu de spus ce rezultate vor obține până la urmă. Așa că este nevoie de asemenea și de o legătură între banii pe care îi plătește contribuabilul și rezultatul final al cercetării. Iar între aceste două puncte apar multe, multe elemente aleatorii Multe din, mulți acești factori provin din organizarea societății, provin din politici și uh, este foarte greu să, încă de la început, să știi ce va fi eficace și eficient. Dacă ei, uh, să zicem, 100 de proiecte, este foarte clar că în faza inițială, dacă ar fi să avem o, uh, o evaluare uh, inițială, foarte puține vor avea, uh, vor avea sorți de izbândă. În orice caz, un impact minim. Așa că, ca și contribuabil, trebuie să știi la ce te aștepți când finanțezi astfel de proiecte. Nu voi intra în alte amănunte, dar un element interesant este acel decalaj în timp Ehm, investești astăzi în cercetare și rezultatele pot să apară peste 5 sau peste 10 ani. Și am văzut în trecut exemple de proiecte inițiate de industrie în anii 70, de exemplu, și care nu au, și-au găsit roadele decât după 15 ani, de exemplu. Și să nu uităm că uh, există multe, mulți factori legați de societate, de politici și care nu țin neapărat de industrie, de beneficiarii direcției programelor. Dacă ne uităm la tot ce înseamnă mm, sănătatea populației, siguranța alimentară și așa mai departe, există o, o întreagă serie de factori care intervin în uh, aceste decizii de investiții și creditare. Așa că trebuie să luăm în calcul toate aceste lucruri și trebuie să știm ce dorim să obținem. Uh, am făcut o serie de evaluări ale programelor cadru la nivelul statelor membre și ne-am dat seama că proiectul nu poate fi scos din mediul în care el este implementat. Este vorba de un element dintr-un puzzle. Deci, un element, o rotiță dintr-un mecanismul mai mare și mai complex. Um, și companiile au un portofoliu de cercetare și proiectele sunt uh, prezente în această formă. Iar impactul este mai mult la nivel organizației în ansamblu decât al proiectului uh, propriu-zis. Un alt element. Trebuie să acceptăm faptul că aceste proiecte numite riscante uh, pot să eșueze, însă Cercet, uh, eșecul nu este ceva uh, negativ. Din potrivă, aceasta ne poate duce la finanțarea unor proiecte în continuare și mai mult decât atât, industria ceilalte părți pot să-și da seama în ce direcție se poate merge sau nu se poate merge și unde trebuie investiți bani. Deci acest caracter riscant al cercetării uh, este demn de menționat și ca finanțatori publici nu ne putem aștepta ca toate proiectele să aibă un impact imens asupra economiei, de exemplu. Ă, s-ar putea ca în timp nu toate aceste proiecte să aibă un impact pozitiv ă, asupra economiei și așa mai departe. Ă, dar se poate alege o cale diferită, tocmai în urma unui eșec eventual. Există alte beneficii, să zicem, soft, faptul că oamenii cei mai buni, cei mai străluciți uh, se adună, lucrează împreună, își pun, uh, uh, își combină cunoștințele și așa mai departe. Însă, am observat de asemenea că sarcinile administrative au crescut foarte mult și au devenit un obstacol pentru participanții la aceste proiecte și programe. Antevorbitorii mei au vorbit despre lipsa de credibilitate a comisiei Uh, nu este doar uh, neplăcut faptul că trebuie să te confrunți cu aceste uh, regulamente. Este o chestiune într-adevăr de credibilitate. Și există o serie de organizații și IMM-uri care și-au pierdut încrederea. Nu mai vor să mai participe în aceste programe. Și antevorbitorii mei au vorbit despre aceste lucruri. Simplificarea, deci, este foarte importantă pentru că poate să îmbunătățească eficiența și eficacitatea, poate să atragă grupuri țintă care astăzi nu mai doresc să mai participe în programe, cum ar fi IMM-uri. Ehm, rata participării a scăzut. Multe universități nu mai vor să mai uh, își asume rolul de coordonator, așa că trebuie să folosim toate uh, elementele la dispoziție. De exemplu, reducerea costurilor de tranzacție și administrative, iar de asemenea și problema răspunderii, responsabilizării este foarte importantă. Pentru că dacă cercetătorii nu s-ar mai gândi la toate aceste chestii, chestiuni administrative, ar putea într-adevăr să facă cercetare. Este foarte greu pentru multe organizații să Uh, se adapteze la, această, la aceste costuri legate de depunerea proiectului în două faze. Deci dacă am putea să simplificăm procesul de uh, depunerea proiectelor, ar fi foarte, foarte bine. Uh, de exemplu, să fie o procedură mai simplă la început și în a doua fază mai complexă, mai dificilă, astfel am putea atrage noi participanți. S-a spus deja aici că e o problemă cu interpretarea regulilor și normelor. Uh, toată lumea se bazează pe reguli diferite, se pare. Și am văzut ce se întâmplă cu regulamentul financiar. În acest sens, nu mai intru în detaliu. Dar avem uh, senzația că aceste mm, regulamente sunt făcute pentru oricine altcineva decât pentru cercetători care uh, se uh, lansează în proiecte cercetare riscante. Pot să fie pentru orice sector de manufacturier, dar nu pentru cercetare. Um, comunitatea cercetătorilor uh, își dă seama de importanța încrederii și a responsabilizării și de faptul că, într-adevăr, oamenii, contribuabilul dau bani și au nevoie să vadă rezultate. Așa că uh, evaluarea este un astfel de instrument care poate să ne aducă la un astfel de rezultat. Proiectul, uh, monitorizarea proiectelor și evaluarea acestora uh, este mult prea dezechilibrată, pune prea mult accent pe partea financiară și se uh, lasă deoparte în totalitate riscurile legate de uh, evoluția științifică și tehnologică. Și monitorizarea se axează din ce în ce mai mult pe cheltuirea banilor și nu pe conținutul cercetării și pe rezultatele obținute. Nu există sisteme de evaluare a rezultatelor. Există sisteme bune de monitorizare la comisie pentru evaluarea uh, conținutului, în orice caz, s-au făcut uh, promisiuni în acest sens și unele rezultate se observă, dar aceste uh, progrese sau aceste lucruri trebuie uh, folosite mult mai eficace pentru a găsi un uh, echilibru între partea financiară și partea de conținut a proiectului. Există o serie de evaluări uh, ex post din partea experților uh, grupurilor de experți. Aceste lucruri există deja, însă trebuie să schimbăm accentul. Uh, important nu este cheltuirea banilor, propriu-zis, ci, din potrivă, conținutul proiectelor uh, se vorbește foarte mult pe acele deliverables sau rezultate din proiect, ci trebuie să ne gândim la ce înseamnă uh, produsul final uh, preconizat de proiect. Uh, poți să spui la început, iată ce vreau să obțin cu acest proiect și să nu obții acest lucru. Și astfel, uh, unii nu pot să-și prezinte rezultatele, pur și simplu uneori uh, se contabilizează lucruri care pot fi contabilizate, dar care nu sunt poate relevante, cum ar fi brevetele și publicațiile. Impactul unei cercetări este uh, mult mai mare decât uh, numărul de pagini publicate într-o revistă științifică, de exemplu. Acest sistem orientat pe output și pe contabilizarea lucrurilor care pot fi contabilizate nu reprezintă o cale de ieșire din impas orice sistem de monitorizare trebuie să ia în calcul riscurile și schimbările, evoluția dinamica contextului economic. Multe se schimbă multe și asta trebuie să se reflecte și la nivelul uh, proiectului de cercetare. Așa cum am spus, există deja proiecte, uh, sisteme de revizuire eh, interimară și așa mai departe. Eh, deci, instrumentele există, însă trebuie folosite mai bine. În sfârșit, o ultimă remarcă. Evaluarea actuală eh, poate fi făcută mult mai bine. Important este să găsim un echilibru între monitorizarea financiară și rezultatele propriu-zise ale cercetării, conținutul acesteia. Uh, comisia nu este personajul negativ aici și nu este mai puțin pregătită decât statele membre să facă astfel de evaluări. Și în orice caz nu e vorba de a inventa roata, ci de a găsi un echilibru Um, care să ne aducă la mai multă încredere și o responsabilizare a părților interesate. Vă mulțumesc! Ringraziamo la signora Begolt della uh, relazione. Adesso... Mulțumesc. Și acum avem 40 de minute la dispoziție pentru dezbatere cu întrebări din partea parlamentarilor și răspunsuri din partea invitatilor noștri. Dacă cineva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 este firesc că um, comisia, comisiei au fost adresate multe uh, critici în ce privește um, acest sistem de cercetare și complexitatea sa, uh, complexitatea sistemului de evaluare a proiectelor de cercetare. Nu vreau să mă repet, dar cred că au fost uh, relatate aici multe chestiuni interesante și urgente în același timp vorbitorii au arătat că implementarea FP6 a făcut necesară o revizuire a întregului sistem de acordare a proiectelor în cadrul acestor programe de tip FP. Eu am avut legături cu mediul academic lituanian care au criticat sistemul Uh, curent și care au solicitat uh, o schimbare a paradigmei. Ultima vorbitoare, doamna din țările de jos, a arătat că și acele progrese, pro, proiecte care nu sunt încununate de succes um, reprezintă până la urmă o evidență valoroasă pentru că ne arată pe ce cale să nu uh, pășim în viitor. De asemenea, sunt de acord și cu faptul că avem nevoie de o schimbare de atitudine. Nu trebuie să ne limităm la chestiunile costurilor și doar la ele. Trebuie să ne referim mai mult la conținutul eh, activității de cercetare. Cercetarea este un domeniu extrem de complex și cred că eh, acest principiu eh, al conținutului și nu al formei trebuie să ne ghideze și în viitor. Acestea fiind spuse, eh, cred că eh, acum, în sfârșit, deținem și unele propuneri practice care ar putea să ne motiveze să, în, în schimbarea politicilor eh, de resort. Deocamdată, țările mari, statele membre vechi au fost cele, la, cele care au beneficiat cel mai mult de, de pe urma acestor proiecte. Asta înseamnă în același timp că noile state sau statele mici a, a, nu au suficientă expertiză pentru a participa cu aceeași ușurință la aceste proiecte. Trebuie de aceea să se aplice un nou a, uh, principiu al participării uh, egalitare la aceste uh, proiecte, să se dea șansa și acestor nou veniți să participe și să se implice. În ce privește finanțarea cercetării, de multe ori nu experiența eh, într-un anumit domeniu de cercetare este decisivă în eh, primirea unei finanțări, ci și o oarecare eh, pregătire subiectivă pentru proiect poate fi decisivă. Sigur că Uniunea Europeană are ambiții mari în ce privește crearea unui pol de cercetare global important, dar cred mai mult decât atât că trebuie, că încap pe loc pentru îmbunătățirea cercetării în fiecare dintre statele noastre. Fiecare stat membru s-ar put, trebuie să se poată implica și să participe în proiectele de viitor în cercetarea europeană. În ce privește viitorul FP8, cred că dezvoltarea regională ar trebui să fie reflectată mai mult decât până acum și în cercetare. Deocamdată, aceast, acest aspect este bugetat cu doar cu 126 de milioane de euro. Eu cred că acest domeniu ar trebui să capete o importanță mai mare pentru că ar Uh, oferi și o mai largă participare a uh, instituțiilor de cercetare la aceste programe. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că organizat această audiere. În prima parte am auzit uh, opinia um, beneficiarilor, așteptăm și a doua parte cu nerăbdare. Câteva comentarii. În primul rând, ce privește cercetarea în sine, Comisia Industrie și Energie este cea mai interesată. Este clar că Uniunea Europeană are nevoie de cercetări uh, cum spunea generalul de, de gol, ne trebuie cercetători, ne trebuie și găsitori. Uh, e, banii, banii sunt uh, într-adevăr mulți și așa că avem nevoie și de control bugetar. Este exact cu ceea ce ne ocupăm noi aici, la Comisia Cont. Asistăm la o acumulare de nebunie europeană, o complexitate a sistemului deosebită, o serie de persoane, funcționari, agenți care fac tot felul de lucruri și care se, își dau cu sângul dreptul. Și rezultatul este unul surprinzător. Uniunea Europeană devine e, absolut e, nepopulară din punct de vedere al cercetării într-un moment în care negociem perspectivele financiare și în care negociem cine va plăti ce în cercetare astăzi între nivelul comunitar și cel național. Cred că, până la urmă, lucrurile nu sunt atât de grave pe cât par. Care sunt subiectele despre care ni s-au vorbit astăzi aici de către beneficiari? Avem acele convenții de finanțare care uh, uh, acceptă costurile sau sumele forfetare. Pe de altă parte, auditorii vin și fac inspecții astfel încât uh, costurile să corespundă realității și foile de echipă care monitorizează timpul petrecut pe proiect corespund realității și ele. Mă opresc aici cu uh, o propunere în primul rând, fiecare trebuie să facă ceea ce trebuie, ce revine să facă S-a vorbit aici despre acorduri interinstituționale între uh, acorduri, deci acorduri între Comisie, Consiliu și Curtea de Conturi. Nu trebuie să uh, amestecăm Curtea de Conturi la to în toate aceste inițiative. Curtea de Conturi are un rol foarte clar și anume ne dă asigurări privind uh, fiabilitatea resurselor financiare în Uniunea Europeană. Acel, acea rată de 2%, de 2% uh, um, Scopul nostru, bineînțeles, este gestiunea financiară bună, însă părțile interesate sunt beneficiarii, Comisia și Parlamentul până la urmă. Și cred că, în primul rând, trebuie să rezolvăm problemele trecutului. Este imperativ. Nu putem să lăsăm organizațiile de cercetare cu o sabie de lui Damocles atărând deasupra capului. Sunt lucruri care trebuie rezolvate în mod imperativ. Și aici trebuie să se facă o serie de uh, alegeri. Uh, trebuie ca cei care sunt vizați de audit să poată să dea replica și până la urmă lumea să se înțeleagă, să se ajungă la compromis și aceasta într-un mod foarte, foarte rapid, iar în viitor va trebui să folosim revizuirea regulamentului financiar pentru a uh, vedea cum împreună cu organizațiile de cercetare uh, vom putea să simplificăm lucrurile și să nu ne regăsim uh, într-o situație marcată de erori, așa cum se întâmplă astăzi. Mulțumesc, doamna Gresle. Also, wenn wir, wir wollen ja nicht diskutieren, ist... Noi nu discutăm acum dacă paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Eh, și îmi pare rău că n-am eh, putut eh, să ascult toți vorbitorii. Din păcate am participat la o ședință paralelă cu a, a Comisiei Bugetare. E, e destul de chinuitor să mm, pleci dintr-o ședință în alta. Eu cred că ceea ce se discută aici nu este partea problemei, ci partea soluției. De mai multe ori am discutat uh, despre problemele din FP6 și FP7 și suntem poate printre puține care chiar au făcut propuneri pentru soluționarea problemelor. Deci primul, primul mesaj al meu către comisie este că dumneavoastră Eh, eh, cunoașteți foarte bine poziția noastră eh, față de FP6, puteți să integrați aceste poziții în punctele dumneavoastră de vedere, în comunicările dumneavoastră și în măsurile dumneavoastră, onorați colegi ai Comisiei. Apoi, cred că fiecare dintre noi ar trebui să învețe ceva din situația prezentă. Primul, prima consecință și prima lecție, de fapt, ar trebui să fie că avem nevoie de mai multă mm, de o abordare unitară de exemplu, în domeniul terminologiei. Pentru că, haideți să recunoaștem, și noi ne îngreunăm singuri situația. Dacă, dacă cineva în sala aceasta consideră că poate să explice întreaga terminologie, atunci să vină la mine și să-mi explice mie care este terminologia asta, pentru că eu, prin sincer, nu mai pricep. De aceea vreau să și încurajez Comisia ITRE, de exemplu, să uh, să se ocupe puțin de implementarea uh, uh, proiectelor, uh, de, de rezultatele acestora. Noi am încercat să integrăm criticile dumneavoastră în activitatea noastră în Comisia de Control Bugetar și în Comisia Buget, dar invers nu prea văd să fie cazul. Există un studiu care arată că de multe ori există foarte multe reglementări care se suprapun, care sunt contradictorii, care concurează unele cu altele, nimeni nu mai știe care este problema și, și tocmai de aceea nici nu mai suntem dispuși să, eh, să aplicăm eh, toate aceste reguli. Eh, de ce? Și apoi de ce mai facem reguli dacă nu le aplicăm, cum face, de exemplu, Digi Research? Și iată, eu cred că uh, trebuie să tragem niște lecții, uh, consecințe din această situație prezentă, ca în FP8 să nu mai repetăm aceleași greșeli. Uh, de altfel, este oportună dezbaterea acum, pentru că în Comisia de Control Bugetar trebuie să vorbim inclusiv despre problemele riscului tolerabil. Până la urmă, în toate problemele avem în vedere acest risc tolerabil. Deci noi uh, trebuie să ne uităm mai întâi la regulile pe care noi le-am creat. Trebuie să, trebuie să le facem mai suple acolo unde se impune o simplificare și și dacă în baza regulilor de astăzi constatăm că nu ne plac rezultatele, atunci trebuie să modificăm regulile, nu rezultatele. Eu cred că nu, eu nu cred că trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt în prezent Eh, dacă vrem să modificăm această problemă a riscului eh, tolerabil. Simplificarea regulilor eh, presupune și o Uh, acceptarea diferitelor regulamente de uh, contabilitate pe care le folosesc uh, statele membre. Asta dacă nu cumva putem armoniza toată contabilitatea. Dar, dar nu știu de ce, de fapt, ne complicăm atât de mult, pentru că există standarde internaționale contabile. De ce nu putem să cădem de acord asupra acestor standarde și să spunem, există un singur set de standarde internaționale de contabilitate, în toată economia și industria se face, privată se face la fel, însă, sincer, n-am înțeles de ce până acum noi n-am reușit uh, să acceptăm aceste standarde. Apoi, ne aflăm într-o situație dificilă pentru că uh, vrem să, pentru că insistăm asupra tratamentului egal în legătură cu toate fondurile. Da? În uh, agricultură există un, o marjă de toleranță de 5%. Când aceasta este depășită, atunci un anumit angrenaj de instrumente este pus în aplicare pentru a contracara e, uh, abaterile. Da? Sigur că trebuie să pot să-i spun și agricultorului că nu îl discriminez față de alte categorii de beneficiari al unor fonduri de cercetare. Da? Dar pentru asta suntem noi politicienii aici, pentru a explica aceste chestiuni. Noi vrem să vă simplificăm activitatea, pentru că noi vrem o cercetare în, în Europa și vrem ca prin cercetarea, care este un domeniu foarte specific, să putem, uh, să putem ține cont și uh, de uh, mici întreprinzători de IMM-uri mai mult decât am făcut-o până acum. Dacă, dacă, dacă ne uităm la FP6, FP7 și observăm că practic nu sunt IMM-uri reprezentate, atunci s-ar putea să ne dăm, ar, ar, să trebuiască să ne gândim că poate că cererile pentru depunerea candidaturii pentru diferite proiecte de cercetare sunt extrem de complicate. Mă rog, vorba lungă sărăcia omului, vreau să vă spun că criticile noastre le vom integra în reglementările financiare și vom elabora mai mult domeniul cercetării în ce privește noua, noua structură bugetară. Vrem, vrem peste regulile Uh, bugetare uh, să clădim niște reguli simplificate de participare, astfel încât aceste reguli de participare la, la FP8 să fie practic uh, integrate în regulile, regulamentele financiare în regulamentele care definesc bugetul, astfel încât să nu, se, să nu devină o povară administrativă suplimentară. Eu cred că și prin reducerea numărului de regulamente și prin simplificarea lor putem uh, să stimulăm mai mult cercetarea în cele ce urmează. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Cred că trebuie să recunoaștem celor care au intervenit, o claritate a analizelor și efortul de a veni cu propuneri. Deci nu întotdeauna se întâmplă așa în cursul audierilor de aici de la Parlament. Cred că nu doar din partea mea, dar și altor colegi care de mai mult timp uh, urmărim uh, sectorul uh, mm, cercetării, pot să spun că de multe ori ne-am întâlnit cu dificultăți legate de instrumente sistemul platformelor tehnologice și așa mai departe. Uh, și apoi știm că există bu- uh, idei bune, dar uh, nu s-au putut traduce în practică decât parțial sau altădată au fost chiar falimentare sau nu au fost fructificate de ajuns, nu pentru că ideile nu erau bune, ci pentru că instrumentele de organizare, contabilice și așa mai departe, pentru a le pune în practică, nu au fost la înălțime. Asta, după cum Asta spuneau și uh, invitații noștri. Deci am început în 2004 cu tema platformelor, platformele tehnologice pentru viziuni comune strategice. Apoi de acolo am trecut la ITC-uri, uh, am auzit aici uh, uh, un invitat vorbind uh, din partea acestora cu care au devenit autonome în uh, timpul anului trecut, uh, deci a, doar în octombrie anul trecut, deși am început în 2004. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu de, uh, o asemenea lentoare pentru a se trece de la idee la practică, de la instrumentul pentru a pune în practică. Uh, a le pune în practică. Și cred că asta ar interesa foarte mult și membrii ITRE și vreau să întreb dacă aceste ITC-uri funcționează sau nu, pentru că dacă nu funcționează, haideți să avem curajul să le oprim și nu să venim cu altele noi. Și mie mi-e teamă, mi-e teamă că în structura organizativă a acestor ITC-uri, care păi, până la urmă sunt societăți uh, comerciale și noi, rep, noi reproducem în acestea structura comisiei. Uh, în ce privește contabilitatea, statutul personalului, modul de funcționare, deci facem uh, uh, pui, pui de comisii. Nu știu, poate acest lucru convine comisiei, dar nu convine acestor entități operative care dispun de autonomie dar nu știu, și nu știm cum selecționează personalul și cum, cum funcționează, nu știu. Sunt subiecte operative, foarte bine, dar noi, Oare putem să le cerem să reproducă uh, la perfecție funcționarea uh, unei entități cum este Comisia? Cred că nu. Și pentru că ITC-urile sunt o idee bună. Sunt foarte importante domeniile de care se ocupă aceste cinci ITC-uri. Medicamentele uh, uh, inovative, Clean Sky și așa mai departe. Uh, dar, sigur, de la analiză trebuie să trecem și la niște hotărâri practice. Apoi, uh, s-a făcut aici o analiză în legătură cu uh, o solicitare a fondurilor și dificultățile uh, ulterioare, cu controlul, cu auditul și așa mai departe. Fac două observații aici. Dacă e foarte complicată procedura pentru a face solicitările, astfel încât astăzi din ce în ce mai puțin sunt interesați. E vorba de universități, centre de cercetare, întreprinzători care spun că ar putea fi interesate, dar pierd prea mult timp și resurse pentru a pregăti atâta hârțogărie și nu știu dacă vor avea sau nu acces la fonduri. Aici e de ajuns să luăm o hotărâre. Comisia, Parlamentul, să ia o, o hotărâre prin care să se schimbe procedurile de accesare. Nu trebuie nicio baghetă magică, e un lucru care se poate face uh, foarte simplu. Știu că Parlamentul are un rol de câine de pază. Se spune că Parlamentul vrea proceduri uh, severe. Proced- uh, Parlamentul vrea transparență, claritate, egalitate cred că Comisia trebuie să ne ajute schimbând procedurile acestea de solicitare. Și observație privind partea finală. Sunt de acord cu auditurile și aceste proceduri, dar atenție, să nu facem uh, lucruri care să ne coste mai mult decât rezultatul. Dacă astăzi revizuim, revedem programul din 2006, programul cadru, al șaselea, eu cred că inclusiv evaluarea costuri-beneficii a fost făcută. Unde există fraude, și uh, asemenea situații incorrecte să acționăm hotărât, dar să punem uh, la punct un sistem de evaluare și monitorizare. Cred că nu vom face altceva decât să îmbogățim uh, societățile de audit și nu să îmbunătățim sistemul de funcționare. Deci sper să găsim o soluție diferită decât uh, să deschidem cutia Pandorei a contenciosului. Dar eu aș fi interesată, după cum spuneam, de ITC-uri, deci aș vrea un răspuns din partea reprezentanților acestora. Mulțumesc și acum doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă felicit uh, și să vă mulțumesc pentru ideea de a organiza această audiere și să mulțumim raportorului pentru că, într-adevăr, trebuie să ne ocupăm de răspunderile care ne revin. Aș face o, o, o întrebare comună și apoi fiecare, pentru că fiecare invitat provine de la o organizație care uh, are experiență la nivel local, național, și, sigur, pentru cei din sectorul universitar, au și, ei dispun și de experiență de cooperare internațională. Așadar, întrebarea mea uh, spontană ar fi dacă toate problemele cu care se confruntă invitații și pe care ne le-au prezentat aici se referă exclusiv la dimensiunea europeană. Deci dacă dimensiunea europeană este cea care creează dificultăți suplimentare și inutile. Reprezentantul Artemis a spus că celelalte normele pe care se care se aplică regulamentul financiar, statutul personalului și normele de aplicare reprezintă toate dificultăți. Uh, bine, mie nu mi se pare că sunt, mie nu mi se pare că sunt atât de complexe sau ciudate aceste reguli. Pentru că în alte, în, în alte domenii se aplică la fel de multe norme, regulamente. Ehm, însă mă interesează cele spuse în legătură cu necesitatea unei mai mari precizii și specificități. Ehm, doamna Berghold cred că a făcut observații foarte importante în acest sens. Dacă există o aplicație care nu privește exclusiv riscul tehnologic, poate e adevărat că aceste aspecte trebuie analizate mai în detaliu. trebuie ca normele să fie specifice obiectivului pentru care sunt aplicate și aș dori eventual mai multe clarificări aici. Colega Toia are dreptate și în privința aplicațiilor, a solicitărilor. Mm, pe mine m-a frapat uh, uh, uh, reprezentantul universităților în ce, când s-a referit la activitatea de laborator. E important ca universitățile să se implice, să-și uh, depună candidatura, pentru că acest lucru ne-ar permite, uh, o, permite o mai mare uh, posibilitate de a alege. Mulțumesc acum, doamna Martorel. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să Mulțumesc uh, pentru explicațiile foarte clare pe care ne le-au furnizat expre- experții invitați de dumneavoastră. Și mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați avut ideea uh, foarte bună de a organiza audierea de astăzi. Nu vreau să repet uh, ce au spus antevorbitorii mei. Uh, sunt de acord cu majoritatea temelor evocate de ei și cred că suntem foarte conștienți de faptul că simplificarea este o cerință uh, imperativă și felicit președinția spaniolă pentru că simplificarea este una din prioritățile sale. A, noi sigur trebuie să fim receptivi față de cele ce ne-au spus experții pentru că ei s-au referit la probleme care uh, Eh, implică și modificări ale regulamentului financiar, eh, regulile de eh, participare, de candidatură, de alte elemente pe care trebuie să le valorificăm în vederea celui de-al 8 program cadru. Pentru că suntem la sfârșitul perioadei în care se aplică cel de-al 7 program cadru, nu e se, nu are sens să mai facem acum modificările pentru el. Dar aici s-au uh, evocat niște probleme care, cred eu, în contextul uh, legal actual ar putea fi rezolvate. Pentru că, practic, ne aflăm la jumătatea drumului a, a uh, punerii în aplicare al celor de-al șaptelea program cadru. De, de exemplu, unificarea interpretărilor diverselor concepte, uh, cred eu că este un, o problemă de care Comisia s-ar putea ocupa sau o idee exprimată aici de mulți uh, vorbitori de a reintroduce aceste controle ex ante pentru ca nu toată munca să fie lăsată pe perioada ulterioară sau problema toleranței, marjei de eroare. Aici putem interveni cu corectări pentru că nu este nevoie de reforme revoluționare ale regulamentului, dar care ne-ar permite să facilităm procedurile în ultima fază de eh, aplicare a programului cadru. Un alt punct care mi se pare uh, important este lipsa de coordonare între organele de revizuire naționale și uh, revizuirea exercitată, controlul exercitat de comisie. Și din acest punct de vedere, cred că uh, această coordonare ar putea fi îmbunătățită. Uh, eu știu că în unele cazuri au existat discrepanțe vizibile care au cauzat uh, probleme grave um, în domeniului cercetării. Și așadar ar putea fi interesantă opinia comisiei în acest sens. Repet, eventual, pentru, măcar pentru aceste aspecte nu trebuie să așteptăm uh, demararea celui de-al optulea program cadru, ci să acționăm încă de acum. Mulțumesc încă o dată, domnul Lodi. Foarte pe scurt, cum nu avem o dezbatere după a doua parte, sunt uh, chestiuni foarte, foarte delicate care trebuie totuși abordate, fraudele. Și apoi bogățirea nejustificată. Cine dorește să vorbească acum? Uh, cine dorește să răspundă la întrebările colegilor mei dintre invitați? Prego, ci sono state diverse domande. Well, I would like to uh, respond to the question that... Dori... <laughs> Aș dori să răspund uh, la întrebarea legată de dificultățile întâmpinate. Sunt ele numai la nivel comunitar sau și la nivel național? Avem un proiect în curs și am observat că foarte multe instituții întâmpină o anumită situație. Ei bine, pe plan național există și acolo o serie de lucruri complexe, însă cercetări preliminare arată că multe organizații uh, simt că finanțele comunitare sunt mult mai complexe decât cele de pe plan național și acest lucru desurajează instituțiile și organismele respective. Și în cadrul acestor uh, instituții uh, și organisme s-a făcut deja o alegere, și anume dacă există finanțări naționale disponibile pentru anumite tematici, oamenii preferă să se finanțeze pe plan național decât să facă apel la finanțarea comunitară. Cred că este un aspect uh, îngrijorător și să nu uităm acest lucru, recomandările făcute. Deci, este acest risc ca aceste programe de cercetare și finanțate de Uniunea Europeană să nu-și atingă obiectivele din cauza problemelor pe care le-am evocat. Ce am putea să facem? Și anume să sporim participarea instituțiilor și organismelor în schemele de cercetare finanțate de Uniunea Europeană. Uh, trebuie spus că întotdeauna oamenii vor dori să acceseze fondurile europene. Asta este ceva sigur. Însă avem noi oare cele mai bune proiecte uh, și putem într-adevăr să alegem elementele cele mai strălucite? Răspunsul, din păcate, uh, este unul mai degrabă negativ pentru că finanțarea europeană este mult prea complexă. De asemenea, trebuie să ne uităm și să vedem ce fac și concurenții noștri, uh, uh, cercetarea și finanțarea cercetării în Australia, în Statele Unite. Ce se întâmplă acolo? În Australia există o serie de reforme uh, în acest moment care vizează tocmai această chestiune. Fluidizarea um, finanțării și eficiența finanțării. Deci, să nu uităm nici acest aspect al competitivității europene pe planul cercetării. Iată de ce ne trebuie, în mod foarte clar, simplificare. Mulțumesc. Dacă alt invitat dorește să ia cuvântul, vă rog. Yes, I would like to uh, answer to the... Vreau să răspund uh, remarcilor um, uh, făcute de uh, deputatul italian în legătură cu ITC-uri. Uh, Într-adevăr, a început cu conceptul în 2004 și a uh, fost nevoie de 4-5 ani pentru ca lucrurile să se stabilizeze, dar acum sistemul funcționează. Știți cum e când uh, ai uh, știi când ai un super Ferrari în boxă, dar nu ai combustibil, nu întotdeauna merge cât ai vrea, dar funcționează. Deci motorul funcționează. Ehm, aș vrea să mai adaug și altceva. În ce privește auditarea costurilor. Ehm, modul de funcționare al ehm, ITC-ului Artemis este că noi ne bazăm pe statele membre și pe acceptarea din partea lor a unor plăți anticipate pentru diferitele granturi la care, eh, la care se adaugă 16-17% eh, costuri. Deci eh, costuri suplimentare față de cele acceptate deja de statele membre. În cazul unor contracte cu zero finanțare sau în cazul unor state care nu, țări care nu sunt membre Artemis, Sigur că trebuie să aplic uh, regulamentele uh, FP7, dar astea sunt uh, cazuri de excepție. Mulțumesc. Președintele, mai sunt și alte intervenții? Vă rog. Um, S-a pus întrebarea dacă întrebă, problemele uh, sunt specifice europene sau dacă aceste probleme sunt uh, uh, de regăsit și la nivel național. Eu cred că este vorba de o specificitate națională. Vasta majoritatea finanțării cercetării se întâmplă pe, și este organizată în plan național. De asemenea, există cadre de referință contabile care sunt acceptate în plan național. Evident că este dificil să ai un singur cadru de referință contabil pentru toate statele participante la programele FP. Eh, eh, da? Deci eh, aici, de exemplu, ia naștere o problemă de complexitate cu specific european. Însă, cred că, așa cum s-a spus, că poate că n-ar fi rău să acceptăm, să recunoaștem aceste sisteme naționale contabile recunoscute și să acceptăm uh, să acceptăm aceste uh, standarde uh, inclusiv în programe de cercetare complexe de tip european. Multă lume a spus că regulamentele financiare ar sta la baza problemei. Nu cred, sincer când Comisia ne-a consultat în legătură cu regulamentele financiare, ne-am aplicat asupra acestora și asupra uh, regulilor de uh, implementare și nu ne-am întâlnit cu nimic uh, în mod deosebit șocant, să zicem așa. Problema este o interpretare excesivă a regulilor. Și asta cred că, cred că se reduce, poate este opinia mea greșită, la acea uh, cultură a controlului interinstituțional. Deci aici cred că ar trebui să se uh, înceapă cu ameliorările și cu simplificările. Mulțumesc. Very shortly on the question from the Spanish... Doamna Buchholz, mulțumesc. Uh, pe scurt, ca răspuns la cele spuse de deputatul spaniol, și anume dacă ar trebui să schimb, operăm modificări sistematice în ce privește finanțarea cercetării. Trebuie să ne întrebăm dacă banii deocamdată pe care îi cheltuim deocamdată sunt bine cheltuiți sau nu. Însă, și mai important este pentru noi să ne gândim dacă cheltuim Uh, banii public, uh, banul public uh, într-adevăr în așa fel încât să ajutăm prin cercetare o, o creștere până la urmă a competitivității economice și o ameliorare a stării sociale a societății? Um, acestea sunt întrebările de principiu la care trebuie să răspundem și în consecință să folosim acele instrumente în practică care, care ne ajută să ne îndeplinim dezideratele. Deci trebuie să trebuie să vedem nu dacă conf, suntem conform cu procedurile, ci dacă cheltuim pe ce trebuie banii. Mulțumesc. Mulțumesc. acum trecem la partea a doua, noile perspective pentru un uh, cadru consolidat de gestiune și control. Eh, în primul rând dau, cont, dau cuvântul reprezentantei eh, președinției spaniole a Consiliului, doamna Milagros Candela, eh, care se ocupă de știință și inovație. avrà 15 minuti per il suo intervento. Ci avrà 15 minuti a disposizione, mulțumesc. Eh, buenos días a todos y eh, muchas gracias por... Buenos Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitația la esta audiencia pe care noi considerăm că este un element uh, mult, foarte pozitiv în uh, întreg acest proces de dezbatere și reflexie asupra modului în care putem ameliora participarea în programele de cercetare și de inovație pe care Uniunea Europeană le susține. În primul rând, uh, aș dori să vă explic faptul că președinția spaniolă uh, a, a adoptat această temă a simplificării, a participării la programul cadru, în programele cadru, în general, în toate programele de susținere a cercetării și inovației, pentru că însăși Comisia Europeană își exprimase intenția de a prezenta o comunicare în primăvara 2010 în acest sens lucru care ne-a îndemnat să conlucrăm cu Comisia para contribuir cu toate instituțiile pentru a contribui la această uh, solicitare pe care am perceput-o cu toții uh, din partea comunității științifice și uh, din partea participanților la programele cadru. A... Președinția spaniolă până acum a intenționat să flexibilizeze această dezbatere și din acest motiv a organizat un seminar uh, la sfârșitul lunii februarie. Mulți uh, din uh, participanții la această audiere au fost raportori, au luat cuvântul în cadrul acestui seminar și au, și-au exprimat opiniile, ne-au prătășit ideile, reflexiile Ehm, și ca o consecință a seminarului la care m-am referit, noi pregătim o propunere pentru ca ehm, Consiliul de Ministri, la următoarea sa reuniune, Consiliul de Competitivitate și partea de cercetare să adopte ehm, niște concluzii care să conțină orientări politice în cadrul acestui proces care nu se termină atât cu mm, semestrul președinției spaniole, ci care sigur că va continua în următoarele luni. cu această propunere de revizuire a regulamentului financiar, care mi se pare foarte importantă, dar de care noi nu ne vom ocupa în proiectul nostru de concluzii. Cum vă spuneam, am prezentat un proiect de concluzie al Consiliului care în acest moment este în, caz, în curs de negociere între reprezentanții statelor membri, statelor membre în grupul de lucru al Consiliului și aș dori să vă prezint unele elemente dintre care foarte multe au fost uh, deja uh, menționate în cadrul acestei audieri, cel puțin în partea pe care am urmărit-o eu, pentru că n-am putut să asist la prima oră a sa, pentru că am participat la un trialog uh, între Consiliu și Parlament, trialog terminat cu succes și deci nu am putut să fiu prezentă de la început aici proiect de concluzii pentru susținerea politică din partea miniștilor în următorul Consiliu de, pentru Competitivitate are obiectivul fundamental de a flexibiliza și de a simplifica procedurile în toate etapele, deci de la solicitare, evaluare, adjudecare, monitorizare și auditare a ajutoarelor financiare mm, pe care Uniunea Europeană le consacră uh, activităților de cercetare și inovație. Uh, de asemenea, ne pare oportun să ne ocupăm de uh, două aspecte uh, colaterale, poate, audierii de astăzi, dar pe care doresc să le menționez. Pe de-o parte, anumite orientări, de asemenea, pentru a facilita utilizarea complementară a uh, unor instrumente și programe de finanțare comunitară, pentru că dincolo de probleme, eh, programele cadru avem și programul de inovație și competitivitate și de asemenea avem, sigur, fondurile structurale. Și Comisia, sigur că orientează o mare parte a fondurilor, coordonează o mare parte a fondurilor structurale pentru cercetare și inovații și de multe ori noi uh, uh, primim plângeri că există dificultăți uh, de, că, în a utiliza în mod complementar aceste sprijin, acest sprijin din partea Uniunii Europene. În al doilea rând, sau în al treilea rând, spune vorbitoarea, ne pronunțăm asupra uh, necesar, necesarei ameliorări care trebuie să se înregistreze întotdeauna în ce privește informația și transparența programelor europene de susținere a uh, cercetării și inovației. Uh, se, se, iată, voi prezenta o serie de principii, principiul simplității, un număr redus de reguli care să fie definite foarte clar și care să fie transparente, care să reducă la maxim necesitatea de a fi interpretate. Uh, al doilea mare principiu ar fi coerența regulilor. Aceleași reguli uh, trebuie să se aplice în mod armonizat, deci aceleași reguli să se aplică, uh, să se aplice uh, în aceleași Uh, domenii, deși, e vorba de, deși poate fi vorba de programe sau instrumente distincte, deosebite. În al treilea rând, e fundamentală stabilitatea și securitatea juridică. Adică regulile trebuie să fie stabile pe cât posibil și interpretarea acestora trebuie să fie aceeași în toate cazurile. În al patrulea rând, uh, de multe ori am uh, auzit acest aspect și susținem faptul că finanțarea trebuie să se bazeze pe încredere, să fie abordată bazată pe încrederea uh, cercetătorilor, participanților, și aici însă respectând necesarul control al utilizării fondurilor publice. De aceea trebuie să găsim echilibru adecvat între încredere și uh, necesara răspundere când vorbim de uh, utilizarea fondurilor publice. Un lucru care ne pare de altfel foarte important și probabil că uh, va necesita mai multe dezbateri și o mai importantă consolidare, e vorba de finanțarea orientată spre rezultate. Deci dacă ne concentrăm asupra rezultatelor și a excelenței, uh, și uh, uh, ținem cont de riscul inerent uh, oricărei activități de cercetare, astfel vom facilita până la urmă întregul proces, proces posterior de uh, audit. Uh, un alt lucru important care uh, s-a spus aici și se repetă întotdeauna când se vorbește de simplificare e principiul compatibilității cu practicile uzuale contabile a, ale participanților ca să evităm orice suprapunere a sistemelor contabile. Lucru care, după cum am spus, de multe ori se repetă Totdeauna când eu asist la uh, acest gen de uh, audieri și s-a, am, auzit astăzi, uh, am auzit și astăzi acest lucru. Și după cum vă mai spuneam, ceea ce noi numim interoperabilitatea, adică să căutăm uh, uh, uh, ca instrumentele să fie foarte bine croite pentru a putea folosi uh, în mod complementar diferitele forme de ajutoare. Sigur, există o, regulă, o serie de propuneri uh, pe care le-am făcut în acest proiect de concluzie al Consiliului, care acum se discută, din care aș desprinde uh, un prim set de propuneri uh, pentru a reduce complexitatea, pentru că, după cum s-a spus aici, uh, e adevărat că nivelul european a introdus o serie de elemente complexe, unele dintre ele inevitabile, dar altele probabil uh, care uh, sunt uh, absolut uh, superflue. Și cred că trebuie să existe o, o, o reducere a numărului de instrumente, pentru că peisajul actual este, ne prezintă o mare varietate de instrumente care introduc această complexitate câteodată necesară și credem că este uh, fundamental să putem să includem estimarea costurilor bazată pe rezultatele uh, uh, așteptate și pe uh, eforturile desfășurate pentru atingerea acestor rezultate. Mai mult decât costurile activității, acest lucru ar reduce activitatea de audit ex post. În plus, uh, ni se pare important uh, că mm, atunci când spunem că este, mai sunt multe de făcut pentru ca unele audiera, uh, evaluarea ale programului cadru cer o schimbare radicală. Deci poate că ar trebui să ne gândim la un, un mod diferit de a proiecta aceste programe de lucru și mai ales presentar eh, el tipo de... Modul în care se solicită prezentarea de candidaturi. Și eh, să evităm eh, detaliile prea multe și indicațiile în legătură cu dimensiunea și compoziția consorțiilor să evităm la comunidad la propria o prea mare complexitate. Trebuie o mai mare deschidere pentru uh, în direcția comunității care participă la programele cadru, ca aceasta să-și poată exprima, uh, să facă sugestii, să-și exprime ideile. De asemenea, avem un set de propuneri, de orientări care să permită să uh, reducă intensitatea activității de audit pentru asta, sigur, este nevoie de o mai bună evaluare anterioară, ex ante, și uh, abordarea noastră ar fi că uh, eforturile de simplificare ar trebui să se concentreze pe prima parte a procesului. Deci în uh, uh a, a, oferte, în evaluare și în selecție. Uh, Sigur, pentru asta este nevoie de o abordare diferită a evaluării, deci să ne concentrăm mai mult pe aspectele tehnice și de asemenea credem că e foarte necesar să ne gândim la reducerea sau poate chiar eliminarea fazei de negociere. Faza care durează prea mult și care lungește prea mult acest proces uh, și credem că această fază ar trebui să se reducă cu cât mai mult posibil. De asemenea, vom face o propunere care poate ar putea fi dificil de înțeles sau de acceptat, însă selecționarea evaluatorilor pentru acceptarea proiectelor ar trebui să fie consolidată și ne gândim la posibilitatea eventual ca comisia să se gândească mm, poate la, într-un cadru unui comitet științific sau de experți, la acordarea unui ajutor pentru comisie la selecționarea evaluatorilor <clears throat> eh, care eh, intervin în această primă fază a eh, selecției de propuneri. De asemenea, Uh, avem aici o serie de orientări uh, privitoare la, după cum spuneam, facilitarea utilizării complementare a uh, diverselor mijloace de susținere la, nivel european pentru că aceste programe să devină instrumente interoperabile și orientări de asemenea în legătură cu informația și transparența pe care nu le voi mai repeta aici. Oricum, deja or, aveți o idee în legătură cu propunerile pe care uh, le-am făcut noi uh, către statele membre pentru ca acestea să, să, să fie adoptate uh, în calitate de orientări politice uh, de către ministrii cercetării în uh, data de 26 mai în uh, Consiliul de, pentru Competitivitate. De asemenea doresc să vă spun și cred că deci, cum știți uh, cu toții că e vorba de propunerea președinției, dar care încă nu se bucură de uh, uh, susținerea uh, unanimă a tuturor statelor membre. Uh, și probabil, probabil că vă obține acest lucru în câteva săptămâni. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și pentru această audiere foarte interesantă. Grazie a lei. Mulțumesc, mulțumesc doamna Milagros Uh, Candela de, din partea reprezentanței permanente a Spaniei și acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, doamna Clara de la Torre. Vă rog, aveți 15 minute la dispoziție. Mr. President of the Committee, members of the European Parliament. Uh, domnule președinte, dragi invitați, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această uh, audiere. Mi s-a părut că toate intervențiile au fost foarte bune, foarte stimulante, stimulante și așa că uh, standardul fixat este unul foarte înalt în sesiunea de întrebări și răspunsuri pot să răspund, bineînțeles, însă vreau să spun înainte de toate că ne angajăm la comisie din răspunteri pentru această simplificare. Împărtășesc multe dintre opiniile exprimate aici și chiar și propunerii. S-au făcut progrese în cadrul PF7 în ce privește simplificarea, așa cum uh, au spus-o vorbitorii și beneficiare, accedarea, accesarea um, la aceste finanțări, însă rămâne destul de problematică, în special pentru noi veniți. Problema sarcinii administrative, problema contabilității este însă mult percepută ca fiind uh, foarte uh, dificil de rezolvat și, uh, și termenele sunt foarte mm, greu de descifrat. La început programului am implementat o serie de simplificări. Unele se au uh, o bază juridică în uh, Orientarea programului, altele au fost făcute grație efortul continue ale Comisiei. Aș dori să reamintesc o serie de rezultate și progrese pe marginea acestui FP7. De exemplu, am reușit să organizăm sistemul în așa fel încât controlele exante și măsurile de protecție revizuite pentru participanții mai slabi din punct de vedere financiar să scadă și acest lucru um, dorea um, creșterea participării IMM-urilor și a startup-urilor um, tehnologice. De asemenea, o reducere semnificativă a numărului de certificate privind declarațiile financiare care trebuiau să fie aduse uh, și acest lucru a dus la reducerea costurilor pentru beneficiari. De asemenea, am uh, creat ghiceul unic de înregistrare și am evitat astfel cereri de informații cumva uh, suprapuse. De asemenea, am introdus uh, o, o metodologie de, de ex-ante de certificare a contabilității și știu că aici mai mulți participanți uh, și-au exprimat îngrijorări uh, dar noi am simțit că o astfel de măsură ducea la simplificări. De asemenea, am fluidizat uh, și organizat mai bine cererile de uh, rapoarte de proiect și am prelungit perioadele de raportare. De asemenea, am reușit să optimizăm uh, instrumentele IT Astfel am raționalizat interacțiunile între noi și între noi și beneficiari. De asemenea, am reușit să îmbunătățim serviciile pentru beneficiari, inclusiv documentele de orientare. Însă este clar că nu este suficient și trebuie să mergem și mai departe. Un alt aspect al simplificării este următorul. Are un rol important de jucat în reducerea marjelor sau ratelor de eroare, așa cum s-a menționat aici în uh, această audiere. Însă, un anumit nivel de complexitate, așa cum a fost menționat aici, complexitatea regulilor și a criteriilor de eligibilitate este pur și simplu inevitabil pentru că aceste norme și reguli sunt uh, fixate sau uh, menite de a, pentru obținerea de obiective politice și uh, e vorba de politici complexe. Facem tot ce este posibil, însă rămâne un nivel de complexitate relativ înalt. Un alt important aspect al simplificării este găsirea unui echilibru propice între îndeplinirea acestor obiective politice, obiective de politici și costurile acestea exprimate în complexitatea sistemului pe care o resim beneficiarii și comisia. S-a vorbit aici despre reducerea mecanismelor la dispoziție. Ar putea fi uh, o, o posibilitatea de ieșire din impas. Am împărtășit uh, senzația că o prima etapă în această simplificare durabilă ar fi o stabilizare a normelor și regulilor existente. Uh, contactele pe care le-am avut cu beneficiarii și consultările publice au arătat că mulți oamenii preferă stabilitatea, stabilizarea regulilor, de, regulilor decât schimbarea acestora pentru că a respecta o nouă regulă, chiar dacă este mai simplă, înseamnă tot un proces mai lung și mai costisitor, pe când rutina administrativă este poate de dorit. Deci, chiar dacă introducem o regulă mai nouă și mai simplă, s-ar putea aceasta să fie percepută ca fiind ceva mai dificil de uh, îndeplinit. Știți că Comisia va adopta o comunicare în acest sens și ea este menită pentru a fi uh, analizată de Parlament, Consiliu, Comitetul Regiunilor și așa mai departe. Am spus că Comisia va prezenta măsuri concrete privind simplificarea cadrului juridic actual, dar și posibilități de uh, o simplificare mm, pe termen mai lung privind uh, finanțarea cercetării în vederea programului cadru 8. Această comunicare privind simplificarea uh, vizează multe dintre propunerile făcute, multe dintre soluțiile abordate chiar în această dimineață și dorește să lanseze o dezbatere interinstituțională largă și ne va permite nouă comisiei să aducem în discuție noi concepte privind cercetarea finanțării, cum ar fi faimoasa și controversată folosire, controversată pentru că știu că unii sunt împotrivă, uh, deci, faimoasa regulă de folosire sistematică a sumelor forfetare, posibilitatea de finanțare pe baza rezultatelor și așa mai departe. Unele recomandate chiar de Curtea de Conturi Europeană. Simplificarea este principalul scop și Comisia are și alte uh, inițiative în acest sens. E vorba de revizuirea trianuală a regulamentului financiar. Într-adevăr, acest regulament financiar este baza uh, juridică principală pentru gestionarea bugetului european, inclusiv cheltuielile pe cercetare. Iată de ce revizuirea acestui regulament financiar va fi decisivă pentru proiectele uh, viitoare în ce privește simplificarea în domeniul cercetării. Și Comisia a prezentat o propunere în acest sens pentru Parlament și pentru Consiliu. Uh, Într-adevăr, progrese privind simplificarea uh, necesită o reajutare, reajustare a echilibrului între încredere și control, între uh, uh, riscuri și evitarea riscurilor și astfel trebuie să ne asigurăm că în permanență vizăm un management financiar sănătos. În acest sens, Comisia va prezenta o comunicare în curând privind riscul tolerabil de eroare în uh, domeniul cercetării. Aceste trei inițiative, comunicarea privind simplificarea, revizuirea trianuală și uh, comunicarea privind riscul tolerabil, sunt uh, strâns legate între ele. Am cerut Parlamentului și Comisiei dumneavoastră să susține aceste inițiative pentru uh, dezbateri viitoare. Acum ne întoarcem la faimosul risc tolerabil de eroare. Comisia analizează acum, pe baza documentelor existente, care poate fi rata uh, de eroare care poate fi detectată. Legătura între riscul tolerabil și simplificarea conține două aspecte. Pe de o parte, o rată mai mare tolerabilă poate să permită uh, eliminarea unor măsuri de control și deci să simplifice procesul. Deci tot lanțul. Pe de altă parte, reguli mai simple, proceduri mai simple pot să ducă și ele la reducerea acestei rate sau marge de eroare ca o formă alternativă de control. Este cumva un cerc virtuos. Uh, însă mai sunt multe, multe de făcut. Însă avem deja o concluzie preliminară pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră. Curtea de conturi a arătat în 2008 o uh, marjă de eroare de 3% în condițiile de control actuale. Modelele statistice folosite au arătat că scăderea acestei valori, în mod semnificativ, ar avea în mod nesurprinzător, implicații privind costurile foarte mari și a se ajunge la 2%, așa cum recom recomandă Curtea de Conturi, ar fi chiar foarte, foarte costisitor. Așa că a se pune de acord asupra unei uh, rate de risc mai tolerabile, mai mari de 2%, pentru că uh, totul se întâmplă acum, pentru FP7 și deci lucrurile se vor petrece tot așa în viitor, această uh, rată mai mare de 2% tolerabilă ar reflecta mult mai bine echilibrul între controlul costurilor și complexitatea condițiilor de eligibilitate care duc la aceste erori și uh, ar uh, stabili riscul la un nivel uh, care să permită Comisiei să evite costuri suplimentare și controle suplimentare. Iată de ce e nevoie de reguli financiare mai simple, mai ușor de folosit, uh, o reechilibrare a eforturilor de audit pentru nu a ne concentra asupra greșelilor minore, mărunte, ci pe lucruri mai de amploare. Iar aceste lucruri au un uh, impact substanțial, atât asupra părții financiare cât și asupra reputației Comisiei. Acum aș spune ceva despre parteneriatul public-privat. Noi recunoaștem că încă mai sunt lucruri de făcut pentru a uh, îmbunătăți cadrul uh, în care se acționează. Com Comisia a făcut o comunicare recent privind parteneriatul public-privat cu un accent special pe cercetarea uh, în cadrul acestui parteneriat și s-a dovedit că există o serie de Um, ne, um, un caracter imprevizibil a rezultatelor acestor parteneriate față de alte domenii. Și comunicarea arată de asemenea importanța acelor ITC-uri, um, iar Comisia va analiza toate opțiunile posibile pentru revizuirea, revizuirea eventuală a cadrului juridic. Domnul Schutz a referit la grupul Sherpa, care a făcut o serie de recomandări care sunt foarte valoroase din punctul de vedere a Comisiei și aici, uh, uh, practic, e vorba de un follow-up pe care comunicarea dorește, Comisia dorește să-l facă privind parteneriatul public-privat în acest context. Trebuie să avem uh, o serie de prevederi specifice și țintite. Când vine vorba de FP7, vom lucra în noul context cu parteneriatul public-privat, inclusiv cu ITC-urile, însă ne vom asigura că acest lucru se va face într-un cadru îmbunătățit de management și de control cu măsuri uh, eficace și bine țintite. Comisia dorește ca uh, FP7 și ITC-urile să uh, lucreze într-adevăr așa cum trebuie. Uh, sper uh, să pot să răspund și unor întrebări legate de ce nu, legate de faptul că nu am sporit numărul de inspecții exante. Ei bine, um, acest lucru duce la lungirea calendarelor de lucru și este un aspect demn de luat în uh, considerare. De asemenea, aș dori să subliniez um, ceva spus de antevorbitorii mei, și anume că cercetarea este un domeniu complex și că avem 100 de țări care participă în acest program uh, cadru uh, cu um, uh, structuri diferite, organisme diferite și avem de-a face cu multi parteneriate în multe, multe țări Iată de ce o complexitate foarte, foarte mare. Mă opresc aici, domnule președinte, și sper că um, contribuția mea a fost una utilă pentru um, dezbatere și bineînțeles că pot să răspund la întrebări și pot să vă sprijin oricând aveți nevoie în cadrul Parlamentului. Vă mulțumesc! Ringrazio il direttore de la... Mulțumesc, doamnă de la Torre, și acum are cuvântul uh, domnului Harald Noack, membru al Curții Europene de Conturi. uh, structured and um, sophisticated meeting. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte, la această uh, reuniune. Prezentarea mea este disponibilă și în uh, formă scrisă. De aceea voi încerca să fac așa un, un, un amestec de, de sesiune de răspunsuri la întrebările deja puse și de asemenea să prezint câteva aspecte care țin de, de funcția mea în cea de-a doua parte. Haideți să vorbim mai întâi despre punctul de vedere al beneficiarilor. Cred că nu greșesc dacă spun că cheltuierile din cercetarea europeană ar trebui să se facă ținând cont de nevoile beneficiarilor. Dar, sigur că niciun sistem de finanțare a cercetării europene nu poate satisface toate doleanțele și interesele și nevoile beneficiarilor până la urmă, scopul cheltuierii unor bani publici comunitari este să cheltuim banii așa cum este interesul comunității și așa cum uh, sunt în conformitate cu uh, intențiile și prioritățile politice. Aș mai adăuga la cele spuse în prima sesiune uh, și ceva legat de cheltuielile făcute la nivel național în funcția mea anterioară am fost membru al Curții Federale de Conturi Germane și am avut mult de a face cu uh, auditarea inclusiv a programelor de finanțare a cercetării uh, naționale, la nivel național. Și în acel caz, beneficiarii s-au plâns de situația respectivă și cred că uh, putem în același context să vorbim uh, și să recunoaștem că s-a făcut un progres, s-au realizat progrese în ce privește finanțarea cercetării. La nivel, uh, în Germania avem uh, avem două nivele de finanțare, odată un nivel federal și un nivel regional la nivelul landurilor. De aceea, în Germania, de exemplu, beneficiarii sunt confruntați nu numai cu auditul la nivel federal, ci și la nivel regional, al landurilor. Ei bine, um, s-a vorbit despre flexibilitate uh, ca un element uh, care apare, de exemplu, în cadrul proiectului Artemis. Um, în următoarele luni la noi va avea loc o mutare de cadre pentru că primim și medrii noi și uh, una din echipele mele în viitor va um, uh, examina proiectul Artemis. Mi s-a dus la cunoștință acest argument conform căruia o instituție specială are nevoie de un audit special. În regulamentul financiar pentru ITC-uri am arătat că suntem conștienți de faptul că, uh, sigur, baza tuturor regulamentelor trebuie să fie regulamentul financiar al Uniunii Europene. Dar, dincolo de această, acest cadru de referință, noi acceptăm uh, condiții și regulamente financiare speciale. Atunci când uh, vom face declarația de garanție pentru Artemis, evident că voi ține cont de uh, discuțiile pe care le-am avut uh, până acum pe tema proiectului Artemis și evident că vom ține cont și de necesitățile specifice ale acestei platforme. Dar acum permiteți-mi să revin la prezentarea mea și permiteți-mi uh, să citesc pe Antoine de Saint-Exupéry, care a spus că perfecțiunea se obține nu atunci când nu mai ai nimic de adăugat la ceva, ci atunci când nu mai ai ce să ștergi, ce să elimini dintr-o teză. Cred că Antoine Saint-Exupéry uh, ne arată, uh, de fapt, calea pe care ar trebui să o urmeze discuția noastră. Adică avem nevoie de o interpretare unică și consistentă dar acest, al regulamentelor financiare, dar această uh, interpretare unică este posibilă doar dacă regulile sunt simple și ușoare de înțeles pentru toată lumea. Și încă o dată vă spun, noi nu interpretăm regulamentele și regulile cel puțin nu le interpretăm altfel decât o face Comisia. Deci nu este corect când se spune că noi am face interpretări am, uh, diferite. Când regulile, regulamentele nu sunt îndeplinite, atunci înseamnă pentru noi că undeva apărea o eroare. Nu spunem că au apărut fraude, dar uh, există uh, erori care se datorează metodelor de contabilitate, altor cauze. Însă, însă în niciun caz asta nu înseamnă că noi uh, lucrăm altfel și interpretăm altfel regulamentele și regulile decât Comisia. Însă, cred și eu că simplificarea uh, regulilor și regulamentelor uh, este calea ce trebuie urmată și noi întotdeauna ne-am angajat pe calea acestei simplificări. Permiteți-mi să vă spun care sunt uh, recomandările noastre, uh, recomandările ce le-am făcut în legătură cu FP6 și FP7. Dacă îmi permiteți, voi începe cu programul cadru 6, adică la începutul acestui mileniu. De fapt, atunci încă era în vigoare FP5. Și în 2000, 1, în raportul anual de atunci, în legătură cu fp 5 s-a cerut o simplificare fundamentală pentru uh, ceea ce urma să devină FP6. Curtea atunci a spus că cele trei tipuri de rambursare de costuri, cu, pentru costuri uh, suplimentare, costuri totale și costuri forfetare, ar putea fi înlocuite cu un sistem unic de costuri și atunci Uh, sistemul de 10 tipuri de costuri ar putea fi uh, uh, simplificat și redus la 3 tipuri de costuri. De exemplu, personal, de personal, de coordonare și costuri specifice. Astfel s-ar reduce și rata de eroare în raportare. În răspunsul său, oferit curții, Comisia a răspuns că o astfel de uh, simplificare drastică a sistemului de rambursare ar avea meritul de a simplifica, pe de-o parte, procedurile, pe de altă parte, de a oferi mai multă certitudine juridică atât comunității cât și contractorilor. Un astfel de sistem a fost propus de către Comisie legislatorului atunci când s-au uh, uh pregătit regulile de participare și de diseminare a rezultatelor pentru FP6, adică perioada de referință 2002-2006, dar propunerea nu a fost până la urmă adoptată în legislația aprobată în cele din urmă. Îmi pare rău, dar trebuie să spun că mă tem că am pierdut aici o ocazie foarte bună. Acum trecem la FP7. În avizul său 1 pe 2006, privind FP7, Curtea a salutat propunerile de simplificare a sistemelor de finanțare. Curtea a fost de opinie că Comisia totuși ar trebui în regulile sale pentru participare să clarifice pentru ce tipuri de acțiuni, uh, activități uh, și măsuri specifice uh, pentru ce tipul de costuri, incluzând, incluzând finanțarea forfetară și așa mai departe, la care dintre aceste măsuri s-ar aplica simplificarea. Deci, propunerea Uh, propunerea, uh, uh, avizul nostru mergea de fapt în direcția propusă inițial de dumneavoastră. Sigur că în același timp temeiul juridic trebuia să fie clarificat mai bine pentru a oferi mai multă certitudine juridică participanților la începutul FP7. Haideți să luăm sumele forfetare ca exemplu. Uh, consider, eh, curtea consideră că sumele forfetare sunt uh, acceptabile pentru uh, pachete de, de acțiuni și de măsuri foarte clar definite pentru fiecare proiect. Aici cred că nu, nu există păreri diferite la nivelul comisiei și al curții. Și nici, cred că nu există nici divergențe de opinie față de Comitatea de Cercetare. Deci, uh, sigur că uh, sumele forfetare ar urma să fie stabilite pe baza unui, unei proceduri de negociere. Uh, problema apare atunci când se fac plățile și când comisia trebuie să evalueze în ce măsură aceste pachete de măsuri au fost implementate sau în ce măsură a existat întârzieri sau implementări parțiale sau modificări ale pachetelor pe parcurs. Deci Sigur că uh, există și această a doua față, reversul medaliei, pentru că, uh, pe de o parte, oferim simplificare, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că uh, regulile sunt respectate. Am putea să mergem chiar mai departe. Și să abordăm și alte elemente ale uh, cheltuielii fondurilor uh, destinate cercetării, însă uh, cred că trebuie să mă apropii de, de sfârșit pentru că nu am foarte mult timp. Vreau să spun însă că Comisia are astăzi posibilitatea de a utiliza toate informațiile pe care beneficiarul le oferă pentru a certifica metodologia care Uh, poate până la urmă să identifice costurile actuale. Certificarea uh, menționată de domnul Hall face obiectul atenției noastre și am primit uh, chiar o, o sugestie din partea Asociației Industriașilor Germani. Um, mi s-a semnalat că există o problemă cu certificatele și cu certificările, cu procedurile, deci vom investiga această chestiune uh, cât se poate de curând pentru a integra niște concluzii în raportul nostru privind anul 2009 și sperăm că uh, acest instrument al certificatelor va putea fi ameliorat și el prin uh, o și, și va putea participa și el la o simplificare a procedurilor financiare. Doamnelor și domnilor, eh, ca membru al Curții de Conturi și cu responsabilități în eh, finanțarea cercetării pe ultimii trei ani, am eh, raportat în legătură cu FP7 și FP6 următoarele chestiuni. În raportul anual 2007, Curtea și-a reiterat recomandarea pentru simplificarea și clarificarea regulilor privind calcularea și raportarea costurilor de către beneficiari uh, și a recomandat o utilizare mai amplă, mai frecventă a uh, sumelor forfetare. În raportul anual 2008 am spus că în uh, trecut Comisia și-a uh, consolidat sistemul de control și și-a simplificat regulile de finanțare pentru proiecte de cercetare. Aceste măsuri au contribuit la o reducere a nivelului de erori, însă pentru a menține acest trend pozitiv, Comisia ar trebui în primul rând să aplice în mod foarte riguros toate controlele, în special Uh, folosind uh, certificatele de audit și uh, prin implementarea eficace a strategiei de audit ex post, impunând penalități și sancțiuni acolo unde acest lucru este indicat sau chiar recuperări sau ajustări acolo unde sunt niște cheltuieli nejustificate. Și în al doilea rând, solicit, recomanda ca în uh, acord cu uh, documentul uh, Comisiei privind armonizarea regulilor financiare să se simplifice regulile de finanțare pentru următoarul program cadru, adică FP8, în timp ce obiectivele de eficacitatea și eficiența costurilor să fie păstrate. S-a vorbit apoi și despre riscul tolerabil și despre costul controlelor. Dacă nu cumva, acestea ar putea fi ajustate pentru o mai mare eficiență. E bine, riscul tolerabil este o chestiune care uh, trebuie uh, discutată în plan politic, aici în Parlament, de exemplu, trebuie discutată apoi uh, în negocieri tripartite cu Comisia și Consiliul și dacă rezultatul acestui negocieri ar fi o creștere a marjei de eroare, atunci, a riscului tolerabil, îmi cer scuze, atunci noi vom accepta acest lucru pentru că nu vom avea în control. Ehm, dar pentru Curtea de Conturi trebuie să existe un prag foarte clar. Așa cum și la intersecție, lumina semaforului este foarte clară. Ori e roșu, ori e galben, ori e verde. Deci, avem până la 200, între 2% și 5% lumina galbenă și peste 5% stop. Așa. Asta ne-ar permite să um, supraveghem în mod judicios uh, cheltuielile uh, publice în domeniul cercetării. Sigur, dacă um, există alte, alte sisteme propuse, atunci uh, sigur că acestea ar putea să ne ofere o orientare politică care ne-am supune. O ultimă remarcă, dacă îmi permiteți în unele din prezentările și argumentările uh, făcute și auzite azi, am auzit propuneri inclusiv pentru crearea unor uh, foruri superioare, unor noi organisme. Cred că dacă mergem pe această cale, ar trebui să ne gândim că de fapt, noi vrem o simplificare și o reducere a birocrației. Orice for, orice organism suplimentar însă ă, face să crească birocrația și să crească povara administrativă și nici de cum nu cred că ajută la simplificare. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Ringraziamo il signor Noac della Corte dei Conti. Mulțumim Uh, și acum începem uh, o rundă de uh, întrebări parlamentare și, în primul rând, acum domnului Odi. Da, domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte, pentru organizarea acestei audieri, foarte importantă pentru a rezolva situația actuală și pentru a vedea ce vom face pe viitor. Pe scurt, aș dori să vă reamintim de ce, să vă reamintim de ce ne aflăm în situația asta. În precedentul mandat, domnul Barozu a promis o evaluare pozitivă, lucru, lucru pe care nu l-am avut la dispoziție și instituțiile noastre europene uh, s au aflat uh, sub efectele demisiei Comisiei Santer, deci a existat voința uh, de a face prea multe și s-a organizat un ansamblu de controle în organismele de cercetare care a provocat, prin interpretări diferite, ale analizelor ex ante ale finanțărilor, uh, astfel încât astăzi uh, s-a produs o situație dificilă între nivelul european și organismele noastre de cercetare uh, la nivel național. Deci cred că pe viitor trebuie să avem un consens politic, să simplificăm și așa mai departe, dar orice am face să ieșim din situația din trecut, pentru că există un contencios care, practic, constituie o piedică în uh, calea progreselor pe care trebuie să le facem. Deci regret că n-am avut o audiere și cu membrii Olaf, pentru că și acolo există plângeri de la Olaf față de anumiți uh, cercetători, uh, plângeri care îngreunează situația. Eu, și sigur ar trebui poate să discutăm între parlamentari aici. Eu aș fi de acord, domnule președinte, să reluăm toate elementele care ne-au fost prezentate în dimineața aceasta să ieșim din, acest, uh, din această situație de insecuritate juridică uh, ce a permis uh, comisiei ca după 5, de la 5 ani după prima plată să tot vină și să revină cu această situație, deci ar trebui să avem o situație mai fiabilă, dar insist asupra unui punct în încheiere, să găsim mijloacele administrative, financiare și politice ca să ieșim din uh, situația din trecut. Organismele de cercetare, sigur că au fost controlate, sigur există arbitraje care probabil vor trebui făcute, dar trebuie să găsim uh, modul de a ieși din greșelile trecutului și pe viitor eu aș vrea ca beneficiarii care au vorbit aici uh, în această dimineață să fie asociați la modificarea regulamentului financiar pe care vom face în uh, cadrul acestei revizuiri trienale.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 a volte è davvero difficile. Da, câteodată e dificil să, să acționezi într-un context european, inclusiv pentru cei cu experiență politică instituțională, pentru că, pe la urmă, nu se înțelege bine cine ce trebuie să facă. Suntem cu toții de acord că trebuie să simplificăm lucrurile, dar e dificil să înțelegem cine trebuie să facă primul pas. Chiar dacă un prim pas, cred că a fost făcut prin uh, cele spuse de reprezentanta președinției spaniole spunând că uh, la Consiliul de Competitivitate va face o propunere pentru niște uh, concluzii, dar n-am înțeles de ce spune că nu se va face propunerea de revizuire a regulamentului financiar. Totuși, uh, ne dorim ca acesta să fie primul pas, după cum am spus eu. Voi solicita președintelui Comisiei să facă o, un grup de deputați care sunt interesați de această temă, pentru că să ieșim, cum spunea antevorbitorul meu, să ieșim din această situație frustrantă, să nu vorbim uh, să, în, în, în deșert. Nu știu dacă cele spuse de noi aici se și concretizează vreodată. Poate ar trebui să ne reunim, să elaborăm un document, ca și vocile noastre să se facă foarte clar auzite și să vedem și câtă greutate au cele spuse de noi aici. Și aș vrea să mai adaug un lucru, sunt de acord cu cele cu ultimele observații uh, ale domnului Noac, că și eu cred că este foarte negativ, ar, fi, ar avea un efect negativ să înființăm uh, o nouă structură la nivel înalt, cum s-a propus, pentru a elimina diversitatea de interpretări. Acestea, această diversitate trebuie rezolvată acolo unde există, dar nu să înființăm organisme suplimentare, pentru că dacă nu ajungem ca în țări cum ar fi Italia, cei care doresc să uh, facă o simplificare fac o lege în plus pentru simplificare și uh, contribuie la o complicare, de fapt. Cum spunea și reprezentanta Direcției Generală pentru Cercetare, câteodată cei interesați uh, ajung uh, să uh, se teamă de normele de simplificare. Dar de ce? Pentru că ei cred că o normă, o lege în plus uh, Uh, se crede că o simplificare a procedurii elimină procedurile precedente și să, nu, uh, și să nu-i obligăm pe solicitanți să refacă totul, pentru că nu am face decât să complicăm situația. Atunci, sigur că ar fi, nu s-ar mai teme de simplificare. Ei uh, lor le e teamă pentru că cred că este doar o măsură în plus care să nu face decât să complice lucrurile. Uh, în încheiere spun că, încă uh, că a fost o uh, audiere foarte interesantă, păcat că nu au fost și reprezentanții Olaf și sper să iasă de aici și ceva concret care să poate contribui la schimbare. Vă veți putea bucura de sprijinul Parlamentului care solicită ca și celelalte instituții să ia măsuri. Dacă Comisia și Consiliul vor acționa în această direcție, ceea ce toți ne dorim, cred că și Parlamentul va, se va implica activ și vă va susține în mod pozitiv. Grazie. Onorevole Ayala Sender. Mulțumesc acum doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Yo querría eh, también... Mulțumesc, domnule președinte. Da, doresc și eu să spun că aceasta a fost o întâlnire foarte interesantă. De, de... Care, iată, ne-a întinerit puțin și ne-a făcut să ne întoarcem la perioada în care am început activitatea noastră aici, atunci când uh, ne-am concentrat asupra marjei acestei, acesteia de eroare tolerabilă. Uh, iată, am pus punctul pe ei aici, cred, astăzi, pentru că s-a spus aici că dacă în al șaselea program cadru nu uh, noi legiuitorii sau cei care erau legiuitori pe atunci nu au, au, au probabil că au ratat ocazia să intervină și oricum Parlamentul nu avea puterile de, pe care le are astăzi, dacă am fi intervenit, am fi putut uh, îmbunătăți lucrurile. Asta trebuie să facem acum, dar pentru asta este nevoie de un acord politic. Iată, președinția spaniolă este dispusă să facă acest lucru și s-a concentrat asupra acestui aspect. Propunerile care vor fi făcute în cadrul Consiliului, sper eu, uh, să fie un progres real. Sun- și Comisia are niște propuneri foarte bune, după cum am ascultat aici. Sperăm să uh, fie de ajutor Uh, cum a spus dată domnule președinte, prin această audiere, acum uh, mingea este în terenul nostru al legiuitorilor, uh, pentru că există și această revizuire a regulamentului financiar și uh, sunt și solicitările din partea sectorului cercetării, deci trebuie să avem un acord în privința marjei, ratei tolerabile de eroare pe bază de încredere reciprocă. Uh, și să solicităm mai multă transparență din sectorul cercetării. Eu uh, provin din mediul universitar și continu să colaborez cu colegii mei uh, din învățământul superior în uh, sectorul, din sectorul cercetării și știu că mai sunt multe de îmbunătățit din punct de vedere al transparenței, nu mm, pentru noi, ci pentru cetățeni care practic plătesc toate aceste proiecte de cercetare. Mulțumesc, spune președintele. Dacă cineva din invitat dorește să ia cuvântul, vă rog, doamnă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să clarific și să nu creeze mai multă confuzie prin comentariul doamnei Toia. Eu am spus că Comisia încă nu și-a prezentat propunerea pentru uh, reformarea regulamentului financiar uh, și uh, a spus că o va face la finalul lunii mai, motiv pentru care președinția spaniolă nu va putea să se ocupe de această temă și presupun că această temă, de această temă se va ocupa președinția belgiană. Trabajaremos în esta linie. Dar, eh, sigur, la Consiliu se eh, lucrează în această direcție și reamintesc că încă eh, raportul, documentul pentru simplificare încă nu a fost aprobat. Sper că se va face acest lucru în mod formal chiar astăzi. Deci se va aproba formal comunicarea Comisiei privind elemente pentru simplificarea programului cadru. Dar doresc să profit foarte rapid de ocazie ca să vă spun că, într-adevăr, situația asta durează de foarte mult timp și nu s-au simplificat uh, multe lucruri, ba s-a ajuns la mai multă complexitate, din potrivă, și cum spunea doamna Toia, trebuie să încercăm să evităm ca elementele de simplificare să nu facă uh, contrariul, să complice încă și mai mult situația pentru beneficiar, pentru utilizator. Și un element care ni se pare nou fundamental este că trebuie să ținem cont de aceste elemente atunci când se fac programele și uh, în implementare Comisia trebuie să, fie, să acționeze foarte judicios pentru a facilita, pentru a ne ușura munca și viața tuturor, ci uh, utilizarea acestor elemente pe care Europa le pune în slujba propriului său proiect european. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, are cuvântul domnul Noac. Thank you, Chairman. Only <clears throat> one... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am auzit cu satisfacție că aceste sarcini și obiective uh, vor fi urmărite în continuare, că se va continua demersul de simplificare uh, pentru uh, Curtea de Conturi este dispusă să ia parte la această simplificare, dar este aici un aspect care a apărut în discuție și anume în legătură cu standardele uh, globale de uh, contabilitate din sectorul privat. Permiteți-mi să spun că actorii principali în contabilitate încearcă să deslușească care să fie până la urmă standardul general acceptat de contabilitate. Așteptați, vă rog, până acest context este eh, prezent, până să solicitați un standard comun pentru toată lumea. Mulțumesc. A, ah, de la Torre, da, vreau să vă comunic, să confirm că comunicarea va, din partea Comisiei va fi aprobată în ziua de joi, în mod formal. Dar doresc de asemenea să reamintesc un lucru. Această comunicare va... De ce nu va oferi o soluție, ci doar opțiuni? Pentru că pentru fiecare subiect eh, conform uh, rezultatelor uh, consultărilor noastre publice, nu există o unanimitate în ce privește soluțiile. Unii doresc un sistem bazat uh, în totalitate, după cum am auzit atât de aici, pe costul actual al proiectelor, alții doresc o concentrare doar asupra rezultatelor unii doresc să vadă sumele forfetare mm, pentru toată Europa aplicate la fel, alții doresc să se aplice două ă, măsuri pentru aceste sume forfetare, deci există mai multe soluții pentru fiecare pas pe care dorim să-l facem. Președinția a menționat aceste negocieri, deci nu toată lumea este de acord, fiecare soluție are ă, plusurile sale și vă pot ă, asigura că și legislatorii trebuie, legiuitorii trebuie să facă alegeri, deși câteodată acestea sunt dureroase, dar vor trebui făcute. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu dorește altcineva să ia cuvântul, dau cuvântul domnului Aldo Patriciello, uh, raportor uh, din partea comisiei noastre, pentru a trage concluziile. Vă rog, domnule Patriciello. Da, a fost o întâlnire extraordinară. În primul rând vreau să mulțumesc secretariatul Comisiei care m-a numit raportor și este bine, pentru că în fostă legislatură am fost vicepreședinte al Comisiei ITRE și am participat la procesul legislativ care a dus la nașterea celui de-al șaptelea program cadru. Mulțumesc tuturor invitațiilor, tuturor colegilor care au contribuit la o dezbatere foarte, foarte fructoasă. Mulțumesc mai ales președintelui care a acționat conform indicației Comisiei din 2009, când la Comisia Bugete s-a decis să se organizeze o audiere publică asupra FP7 cu un obiectiv dublu, să identifice instanțele principale, care au, motivele uh, principale de îngrijorare printre beneficiarii programului și să examineze uh, schimbările care trebuie făcute pentru următoarele programe. Acum o considerație, observație generală. Uh, Politica de cercetare în Europa își are bazele în tratatul, în titlul al nouălea al tratatului, articolul 182 al tratatului, care prevede că pentru specificele programe cadru de cercetare, acestea trebuie să garanteze progresul economic, al, tehnologic al Europei. Al șaptelea program cadru face parte din programele de uh, cercetare cu fonduri uh, plurianuale la, uh, care constituie principala sursă de finanțare publică în cercetarea europeană. Da ricordare că pe settima Programa quadro adoptat nel 2006 în vigor... cel de-al șaptelea program cadru dispune de 54 de milioane, milioane, milioane de euro. Care sunt acum principale dificultăți? care a rezultat din dezbaterea din această dimineață, că au fost evocate de uh, diversi colegi. E vorba de evaluare și de monitorizare. Conform tratatului, Comisia e responsabilă pentru evaluarea programelor și de monitorizarea rezultatelor acestora. Evaluarea acțiunilor întreprinse pe, se face pe baza rezultatelor și uh, necesităților. Uh, monitorizarea și comunicarea informațiilor privind punerea în aplicare a programelor și uh, proiectelor în ce privește evalu- evaluarea, cred că a rezultat din dezbatere uh, o uh, uh, critică generală și anume că nu există o strategie de evaluare formulată clar. Direcțiile generale ale cercetării care trebuie să fie adoptate urgent și o strategie de evaluare comună a programului cadru și mai ales trebuie ca această evaluare uh, să constituie un compromis între analiza rezultatelor obținute, cercetare și cheltuielile concrete. În ce privește problema monitorizării, Comisia ar trebui să vine cu o serie limitată, dar echilibrată de indicatori de performanță și să măsoare eficacitatea și eficiența programelor. Pe când la al patrulea program, cadru, principalele activități de evaluare au fost efectuate de grupuri de experți externi, astfel garantându-se transparența și independența. Însă în ce privește grupurile externe, uh, și aici s-au invit o serie de probleme pentru că se reunesc de prea puține ori și apoi e vorba de grupuri uh, temporare, ad hoc. Și activitatea este finanțată pe bază anuală și nivelul de finanțare e inferior celui recomandat de comisie atunci ce ar trebui să se facă pentru a se rezolva problema? Să se creeze un birou comun de evaluare pentru a coordona activitățile de evaluare ale Uniunii Europene și uh, să acesta să aibă la dispoziție mai multe resurse pentru ca să comisiile ad hoc să uh, funcționeze mai bine. O evaluare eficientă uh, înseamnă că și metodele și tehnicile trebuie să fie adecvate. O evaluare la nivel european trebuie suplimentată cu evaluări în statele membre aceste valori naționale, din păcate, nu au concepte uh, chei și uh, metodologie unică. Deci constituie doar o povară în plus. Dificultățile metodologice întâlnite în măsurarea impactului și rezultatelor programului cadru probleme de tempi difficoltà di valutare in tempi ristretti. Probleme cu calendarul, dificultatea de a evalua rapid uh, uh, activitatea de cercetare și, pe de o parte, datele pentru evaluare trebuie prezentate rapid și, pe de altă parte, există necesitatea uh, ca să se parcurgă timpul necesar ca să se vadă efectele concrete ale activității cercetare. Există idei false asupra acestor proiecte. De multe, de multe ori se efectuează evaluări asupra proiectelor ale cărui, ale căror impact sau efecte se pot produce uh, pe termen mai lung decât cel prevăzut. Problema e de a înțelege dacă anumite efecte sau impacte în domeniul cercetării sunt direct consecința uh, proiectului sau nu. Uh, dificultățile, uh, drag președinte, domnule președinte și dragi colegi, în ce privește regulile financiare ale celui de-al șaptelea pro- program cadru. Ei bine, 1. Aprobarea întârziată a regulilor de implementare. Un pachet complet de informare care să privească, de exemplu, costurile care pot uh, fi facturabile sau celelalte dispoziții financiare uh, care trebuie să fie mai clar înaintea publicării anunțului. Diversitatea regulilor aplicate și complexitatea cadrului normativ pentru cei care doresc să participe uh, amplifică costurile indirecte ale participării uh, la uh, mă rog, solicitări de finanțare în al șaptelea program cadru. Deci există necesitatea unei mai mari simplificări în gestionarea programelor în general pentru fiecare proiect în parte. Un alt punct important, problemele enorme legate cu costul personalului uh, din activitatea de cercetare în, pentru participarea la uh, o licitație, publicarea tardivă care au creat o anumită nesiguranță rândurile participanților, au creat dificultăți, neîncredere, mai ales în IMM-uri un alt punct important, interpretarea diferită a regulilor financiare din partea celor care gestionează diferitele proiecte duce la un, la un mediu de incertitudine juridică. Eu cred că trebuie să în mod univoc, toate le cose. Înființăm instituția unui fel de ombudsman eh, care să eh, eh, unifice interpretările în acest domeniu, deci cum ar fi mediatorul european. Apoi, este o lipsă de comunicare între comisie și beneficiare în ce privește schimbarea regulilor. Un alt aspect important, reducerea cheltuielor administrative pentru a evita ca IMM-urile foarte importante pentru economia europeană și universitățile să nu fie descurajate în a participa. Eu cred, domnule președinte și dragi colegi, că acestea sunt punctele principale și noi trebuie să repetăm, să le repetăm astfel încât comisia să le poată cât mai bine utiliza și rezolva pentru ca să existe o mai mare încredere în lumea uh, industriașilor și a universitarilor pentru a evita <clears throat> ca această neîncredere generalizată pe care o vedem, în, din păcate, peste tot. Eu sunt italian și știu că în Italia nu se acordă destul atenție la aceste programe europene și ca să evităm, spuneam, <coughs> ca doar grupurile puternice să-și consolideze poziția și IMM-urile, din păcate, să se confrunte cu, cu complexitatea aceasta, cu faptul că procedurile sunt prea stufoase. Și din păcate, deci, după cum spuneam, cele uh, mai uh, fragile IMM-uri să aibă doar ele de suferit. Mulțumesc, mulțumesc domnule Patriciello, mulțumesc și eu numele întregii comisii ale noastre, uh, tut, tuturor participanților și uh, celor care au luat cuvântul într-o dezbatere foarte interesantă. Uh, Uh, e un domeniu care ne preocupă pe toți. Vorbim aici de cercetare, dezvoltare, învățământ, uh, învățământ superior. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, eu în ce privește uh, reuniunea comisiei noastre, nu mai există niciun punct pe ordinea de zi. Următoarea reuniune a noastră e prevăzută pe data de 31 mai, luni, la orele 15. Mulțumesc și la revedere!